Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete per favore prendere posto. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe lucrările în această dimineață. Dar fiindcă oricum suntem uh, în întârziere. Eh, devo anunciare un cambiamento dell'ordine del giorno. Am așteptat să ajungă toată lumea la ședință. Trebuie să anunț o schimbare pe ordinea de zi, în legătură cu punctul 7, raportul privind misiunile de observare a alegerilor din Kosovo. Acest punct este amânat și va fi discutat lunea viitoare la Strasbourg, după ce vom avea ocazia să discutăm cu um, viceprim-ministrul Serbiei. Înțeleg că sunteți de acord cu această modificare a ordinii de zi. Mai am câteva anunțuri înainte de a începe votarea. După cum știți, um, sesiunea plenară a aprobat în primă lectură instrumentul pentru democrație și drepturile omului. La momentul respectiv, Comisia a transmis Parlamentului uh, poziția sa oficială. Aceasta s-a întâmplat în luna decembrie și acum trebuie să începem procedurile uh, pentru a doua lectură. Comisia noastră va avea uh, doi raportori, domnul Geller și doamna Lochbiller, ca urmare a propunerii primite din partea grupului de lucru privind actele delegate. Alte comisii uh, sunt responsabile pentru chestiunile legate de finanțare și uh, vor vota, au votat ce în trecut, în prima lectură, noi vom vota la 26 ianuarie, iar votul în plenar uh, se va ține în timpul primei uh, sesiuni plenare din luna februarie. Ceea ce ne va permite să avansăm uh, destul de repede și să trecem la faza de conciliere. Dacă nu aveți obiecțiuni, Declar în mod oficial că coraportorii pentru a doua lectură sunt, după cum am spus, domnul Geller și doamna Lochbiller și uh, procedura este așa cum v-am descris-o. Observ că a sosit toată lumea. Putem trece acum la vot. Vă rog să folosiți cartelele de vot. Pentru că vom vota electronic. Înțeleg că domnul Mațacos dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez un an nou fericit tuturor. Am venit, am dorit să intervin în legătură cu textul cu privire la Frontex. Am, și anume am, amendamentul orizontal care vorbește de utilizarea termenului ilegal atunci când se vorbește despre imigrație. Uh, imigrație ilegală sau neregulată. Textul comisiei uh, folosește termenul ilegal. Pre- raportorul nostru propune să se înlocuiască acest termen cu imigrație nereglementată. Cred că textul pe care îl discutăm încearcă să Uh, combine necesitatea unei eficiențe mai mari a Frontex cu respectarea drepturilor omului. Nu mi se pare că cineva de aici, din Parlamentul European, deține monopolul în ceea ce privește drepturile omului și cred că și el ține la respectarea drepturilor omului. Deseori situația de la frontiere, atunci când ne confruntăm cu această problemă critică, în special la frontiera grecă, greacă, uh, cu Malta și cu Italia, nu are nimic de a face cu ceea ce uh, se crede aici, la Bruxelles. Situația este mult mai dificilă, mai critică și mai periculoasă. Din acest motiv, propunem să rămânem la termenul imigrație ilegală și nu imigrație nereglementată. Să respectăm termenul comisiei și să nu acceptăm noul termen. Pentru a da dovadă de bunăvoință și pentru a adopta o atitudine constructivă, propunem să utilizăm termenul clandestin, imigrație clandestină. Consider că este un termen mai puțin dur decât termenul imigrație ilegală, însă este un termen mai strict decât imigrație neregle- nereglementată. Aș dori să fac această propunere raportorului ca și compromis. Bine, atunci poate îl putem întreba, o putem, putem întreba pe doamna raportor care este părerea ei, doamna Lochpiller. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru această propunere, însă nu o pot accepta. Voi rămâne la termenul uh, imigrație nereglementată. Este termenul standard în dezbatere și chiar șeful Frontex însuși folosește termenul imigrație nereglementată. Deci nu cred că ar trebui să schimbăm acum termeni, terminologia. Da, vă mulțumesc, domnule Tanuc. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toate că susțin standardele drepturile, pentru drepturile omului, mi se pare că imigrația nu este un drept al omului, nu este un drept să imigrezi într-un alt stat. Oamenii nu uh, uh, vin în scopuri juridice, Uh, sau din teama că vor fi uh, persecutați. Este prin definiție un proces ilegal. Uh, în limba engleză, termenul clandestin sună chiar mai urât decât în original. Um, așa, așadar, în engleză, termenul clandestin nu ajută cu nimic, aș prefera și eu să se rămână la termenul inițial ultima intervenție, pentru că nu putem să redeschidem o dezbatere pe acest punct. Domnul Luna, doamna Lunacek, în, din nou în legătură cu terminologia, domnule Tanăc, procesul ar putea să fie ilegal, dar oamenii respectiv nu sunt ilegali. Și aș repeta ceea ce a spus colega Lochpiller. Dacă șeful Frontex folosește în engleză termenul nereglementat, nu cred că Parlamentul European ar trebui să meargă sub acest standard. Vă mulțumesc. Bine, allora, 2. Eh, Foarte bine, atunci amendamentul 2, la care ați făcut referire, a fost depus de către doamna raportor cu termenul nereglementat. Dacă nu sunteți de acord cu acest amendament de compromis, atunci ă, puteți vota împotriva amendamentului respectiv. Dacă raportoarea nu este de acord cu schimbarea, atunci puteți vota împotriva amendamentului conform opiniei pe care ați exprimat-o. Însă nu putem să modificăm documentul dacă raportoarea nu este de acord. Acestea fiind spuse, putem să trecem la vot. Și votul începe cu cel de-al doilea amendament de compromis prin două părți. Așadar, votăm acum prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cu amendament oral. Pentru, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Amendament. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 38. Cu amendament oral în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este foarte clar rezultatul, deci vom vota electronic. Prima parte a amendamentului 7. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. A fost respinsă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost și această parte respinsă. Compromisul 3, 3 părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respinsă partea a doua, însă nu sunt sigur. O supunem la vot. Partea a doua a compromisului 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă 24 la 19. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar, deci vom verifica electronic amendamentul 10. S-a deschis votul. Chiusa la vot. S-a închis votul. 24 împotrivă, 21 pentru, deci s-a respins. Amendamentul 45 cu amendament oral. Cine este pentru? Do- Domnul Cumuțacos? Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest amendament oral, există o propunere la amendamentul 45. Textul vorbește de legislația aplicabilă și relevantă. Eu propun să uh, eliminăm prevederile referitoare la legislația maritimă și să rămână doar celelalte părți. Vă mulțumesc. Acesta, acesta a fost amendamentul oral. Așadar, putem supune la vot amendamentul 45 cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 11 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cred că a fost respinsă partea a doua, deci dacă nu are nimeni obiecții, cred că putem să continuăm. Sau nu, vom vota electronic atunci. Partea a doua a amendamentului oral 11. S-a deschis votul. Tutti hanno votato. A votat toată lumea. 26 împotrivă, 19 pentru, deci a fost respins. Amendamentul oral 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 a fost retras, 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost adoptat. 57 cu amendament oral aici. Domnul Cumuțacos, care vă rog să ne explicați despre ce este vorba. Mulțumesc. Acest amendament se aplică la acest amendament se aplică exact același lucru ca și la amendamentul 45 care a fost uh, adoptat în legătură cu jurisdicția. Exact același lucru ca și la amendamentul 45 și uh, care a fost votat de către noi. Am înțeles, spune președintele, pentru că nu există interpretare în italiană, însă presupun că este vorba de același lucru. Da, acum merge. Este vorba de aceeași precizare uh, care a fost adusă la amendamentul 45. Deci, aceleași criterii. 57 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 12 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58 este caduc. Deci trecem la... Nu, cine este pentru 58? Abțineri? Respins. 13. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. S-a cerut o verificare electronică. Deci, verificăm prima parte a amendamentului 13. S-a deschis votul. Tutti hanno votato, chiusa la votazione. A votat toată lumea, atunci se închide votul. 25 la 20 se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă? Nu este sigur rezultatul, deci îl vom supune unei verificări electronice. Amendamentul 61. S-a deschis votul. Beh, chiudiamo la... Chiudia... Ecco, adesso hanno votato tutti. Chiusa la votazione. Ha votato toată lumea. S-a închis votul. 26 împotriva 21 pentru, deci a fost respins. Amendamentul 16 cu amendament oral. Domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi ultima mea intervenție pe acest vot. În amendamentul raportorului se spune în engleză uh, dacă dacă cineva își părăsește statul, atunci uh, trebuie să se respecte prevederile internaționale. Uh, susținem prima parte a acestui amendament, prima parte care spune în engleză dreptul fiecăruia de a părăsi un stat, uh, inclusiv al său, însă nu restul. Dacă doamna Lochpiller este de acord, putem să votăm în acest fel. Prego, onorevole Doamna Lockbiller, vă mulțumesc. Da, pot să accept uh, propunerea domnului Cumuțacos. E, va bene, allora la, la relatrice accetta la, la sua proposta. Uh, Raportarea a acceptat propunerea dumneavoastră, domnule Cumuțacos, deci putem vota așa cum ați uh, propus dumneavoastră. Deci, da, însă un detaliu. Uh, partea a doua include cuvântul nereglementat sau este vorba de altceva? Atunci când spuneți partea a doua a părții respective, poate este problema mea, spune președintele, însă nu am înțeles exact din ce constă partea a doua. Domnule președinte, nu este doar problema dumneavoastră, este și problema mea am vorbit despre amendamentul doamnei Lochbiller și de prima parte a acestui amendament. Există acolo două propuneri. Putem accepta prima dacă dispare cea de-a doua. Dacă uh, ștergem partea a doua a acestei propuneri. La seconda parte, uh, qual Se, se vo- și care este partea a doua? Puteți să o citiți. Deci, în special dreptul oricărei persoane de a părăsi un stat, inclusiv statul propriu. Partea aceasta poate să fie acceptată, însă nu partea a doua care spune și este obligată să intre sub protecția dreptului internațional și în special în, în, în ceea ce privește prevederile de nereturnare. Am înțeles acum, spune președintele. Doamne Lockpiller, sunteți de acord? Da? Foarte bine. Atunci votăm cu uh, modificarea adusă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? abține, se adoptă. 64 pentru, împotrivă. Nu este foarte clar, deci vom verifica electronic. Amendamentul 64. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 împotrivă, 27 pentru, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 19, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Se cere verificarea votului pentru partea a doua a amendamentului 19. S-a deschis votul. Încă mai lipsesc două voturi. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 25 împotrivă. S-a, a fost întrebarea respinsă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. 21 pe două părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, Prima parte se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă abțineri, cred că a fost respinsă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă. Abțineri respins. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu este clar, deci verificăm electronic la 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. împotrivă, 25 pentru, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Intervenție din sală. Ultima dată, domnule președinte, însă există o problemă pe lista PPE în în locul semnului plus apare minus uh, la acest amendament. Da, după după cum am, am menționat și la, la început, trebuie să corectăm lista de vot pentru PP. Foarte bine. Atunci, supunem la vot amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 27. Verificare electronică pe votul Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și două voturi împotrivă, 26 pentru, se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Nu a fost clar, deci verificăm electronic. Pentru 27. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 29 voturi împotrivă, 19 pentru, respins. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. Votăm electronic pe 29. S-a deschis votul. Amendamentul 29. Verificare electronică. S-a închis votul. 22 de voturi împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 30 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 32 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Pentru partea a doua, atunci verificăm electronic. S-a deschis votul. tot tutti chiusa. Votul s-a închis. 26 voturi pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 34 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm electronic acum propunerea în acest fel modificată. S-a deschis votul. Pazienza, chiusa la... Lipsește un vot. S-a închis votul. 43 voturi pentru, 5 împotrivă, fără abțineri. Felicitări doamnei raportor. Această rezoluție a fost adoptată. Foarte bine. Atunci putem să trecem mai departe la discutarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește preferințele comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Și comisia noastră dă un raport uh, comisiei INTA, domnul Preda este aici și îi dăm cuvântul pentru o scurtă intervenție. Domnule Preda, aveți cuvântul. Responsabilitate. Mulțumesc mult, președinte. Așteptăm câteva momente. Sì, sì, sì, va bene. Va bene, aspettiamo qualche minuto, sì. Ah, onorevole Mauro. Așteptăm câteva minute, îi dau cuvântul domnului Mauro. Eu am votat uh, pozitiv la votul final, dar nu mi-a funcționat aparatul. Vom ține cont și de votul dumneavoastră, spune domnul președinte. Bun. Bine, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che... Vom uh, aștepta să iasă din sala cei care vor să părăsească sala acum. Puteți începe, domnule Prădare. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulament prezentată de către Comisie vizează acordarea de preferințe comerciale autonome Pakistanului sub forma exonerării de taxe vamale pentru șaptezeci și cinci de produse de interes pentru această țară. este vorba în principal de textile și îmbrăcăminte respectiv propunerea vizează eu ascult <laughs> sunt unul așa să continui da e vorba de asemenea de forma contingentării tarifare în cazul etanolului. Cred că suntem cu toii de acord că trebuie să susținem refacerea economică a Pakistanului după inundațiile devastatoare din această țară, care au avut loc uh, în vara lui 2010. Populația Pakistanului are într-adevăr nevoie de solidaritatea Uniunii, nu numai sub forma punctuală a ajutorului umanitar, ci și pe termen lung, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a acestei țări. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ne oferă de altfel posibilitatea de a combina în mod armonios aceste tipuri de acțiuni, repet, ajutorul umanitar și dezvoltarea durabilă, sprijinul pentru dezvoltarea durabilă. Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez două puncte ce mi se par problematice în propunerea Comisiei și în jurul cărora se centrează amendamentele pe care le-am propus. În primul rând, dei preferinele comerciale ar urma să fie acordate pakistanului pentru trei ani propunerea comisiei nu a fost bazată pe o analiză completă a impactului măsurilor propuse. propun de aceea limitarea duratei pentru aceste preferine comerciale la doi ani extinderea lor pentru un al treilea fiind condiionată de realizarea unei analize complete o analiză de impact făcută de către comisie din punct de vedere al comisiei afet este într adevăr foarte important să vedem care este impactul efectiv al măsurilor propuse asupra populației și uh, care este impactul resurselor fiscale ale pakistanului în special din perspectiva angajamentelor luate de această țară de a ameliora eficacitatea sistemului fiscal. pe baza unei asemenea evaluări a comisiei parlamentul se va putea pronuna alături de consiliu asupra prelungirii preferinelor comerciale pentru încă un an dacă se va recurge până la urmă uh, la uh, ceea ce propun limitarea duratei pentru preferine la doi ani. în al doilea rând o posibilă decuplare între acordarea preferinelor comerciale i condiionalitatea în materie de drepturi omului nu cred că este de dorit mai ales în contextul post lisabona prin urmare consider că o degradare gravă a situației drepturilor omului ar putea constitui un motiv de a suspenda aplicarea preferințelor comerciale acordate pakistanului. în fine în această atmosferă de zumzet și de zgomot generalizat aș vrea să reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este optsprezece ianuarie. vă mulțumesc pentru atenție. mi spiace di questo inconveniente, ma purtroppo è... Îmi pare rău, spune domnul președinte. Mă tem că e inevitabil, întotdeauna e zgomot după o sesiune de votare. Îmi vine în căști, am auzit tot ce ne-ați spus. Dau cuvântul doamnei uh, Gomez acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului Preda pentru această introducere și pentru că ne-a prezentat amendamentele. Sunt de acord cu dânsul că este important să subliniem aspectele legate de drepturile omului. Obiectivul este de a ajuta Pakistanul. și cred că autoritățile pakistaneze vor fi uh, interesate să se asigure că aceste preferințe comerciale sunt extinse. E vorba de textile, nu de autoturisme. Poate că ar fi fost mai dificilă discuția dacă era vorba de mașini. Da, dat fiind că vorbim despre textile, cred că este foarte ușor și foarte clar să ajungem la un uh, acord în această privință. Desigur, sunt și țări din Uniunea Europeană care vor fi afectate de aceste preferințe comerciale, inclusiv țara mea. Dar nimeni nu pune la îndoială faptul că acest sector poate fi unul extrem de important în uh, asigurarea redresării economice a Pakistanului. De aceea cred că poate fi util să ajungem la un acord în privința preferințelor comerciale. Însă în acest sector se face și uh, dumping social, deci e important, așa cum a spus uh, și domnul Preda, să se facă o evaluare de impact, să se um, verifice cum sunt, cum e gestionată problema drepturilor omului, cum se aplică legea în Pakistan. Este uh, important uh, să ne asigurăm că nu sunt încălcate uh, convențiile Organizației Mondiale a Muncii. Este important să insistăm ca Comisia să efectueze o evaluare de impact după primii doi ani și după aceea putem să ne gândim la o extindere a acordului. Date fiind ultimele date de care dispun, nu cred că um, aceast, acest acord va trece foarte ușor, va obține foarte ușor acordul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Multe țări se opun uh, acestor uh, preferințe comerciale autonome. Putem să ne arătăm solidari față de Pakistan și cu siguranță acest lucru va ajuta Pakistanul uh, să facă progrese în sensul creșterii, creșterii industriale. Nu vreau să privesc uh, lucrurile cu pesimism, dar uh, avem câteva rezerve la propunerea Comisiei. Raportorul de aviz uh, cred că a ținut cont de uh, aceste rezerve. Am cooperat foarte bine. Președintele, dacă nu mai sunt alte uh, contribuții, putem încheia această discuție stabilind calendarul. Comisia pentru Comerț Internațional are un vot planificat pentru 26 ianuarie. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așadar, amendamentele pot fi depuse până la 18 ianuarie, la ora 12, după amiaza, și în comisia noastră vom vota pe 25 ianuarie. Dat fiind că avem un calendar foarte strâns, vă voi ruga să depuneți amendamentele doar în limba engleză. Vom analiza acum proiectul de raport și uh, amendamentele la acesta în legătură cu uh, abordarea uh, UE privind uh, Iranul. Raportor este domnul Belder. Îi voi da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Doresc să vă mulțumesc pentru cooperare. Mi-ați arătat că aveți uh, convingeri uh, foarte clare pe care le împărtășesc și eu vreau să avem o abordare constructivă. Vreau să ne asigurăm că tineretul uh, iranian care promite nu este pierdut din vedere. Dacă analizăm ultimele evoluții din plan uh, internațional, și anume uh, discuțiile de la Geneva în legătură cu uh, aspectele nucleare care au loc în această lună, ne dăm seama că este important faptul că venim cu această poziție foarte clară a Parlamentului European. Sper că sunteți de acord cu această poziție, cu această abordare. Eu am uh, citit cu foarte multă atenție amendamentele depuse, le-am analizat și uh, vă voi împărtăși primele mele uh, reacții în legătură cu aceste amendamente. Vreau să subliniez că în privința drepturilor omului am primit amendamente uh, cu care sunt de acord, ceea ce înseamnă că nu uh, va trebui să depuneți uh, amendamente de compromis. Și uh, sunt și anumite zone în care înțeleg că din cauza termenului foarte strâns nu ați avut timp să aveți o reacție, așa încât puteți să răspundeți la reacțiile mele de azi și în acest fel putem să ne asigurăm că preocupările dumneavoastră sunt incluse în um, raportul meu. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi uh, prezenta pe scurt uh, raportul și câteva amendamente pe care le-am primit până acum. Bineînțeles că voi fi uh, foarte precaut și foarte atent când voi analiza amendamentele depuse pentru a mă asigura că ele contribuie, cum se cuvine, la acest raport. 29 ajută punctul B. Pentru ce avem amendamentul 33 și 34? La D, sincer să fiu, cred că am primit câteva amendamente bune dar uh, ezit puțin uh, așa încât uh, o amintesc pe doamna Gomes pentru că dânsa a depus un amendament foarte constructiv despre care doresc să vă vorbesc. La E45 ajută, la F am încercat să ajung la un compromis Îi voi aborda pe raportorii din umbră pentru a încerca să ajung la o variantă de compromis înainte de a uh, prezenta raportul în uh, plenara AFET la 52 și 53. La F și G trebuie să urmărim aceste puncte cu mare atenție pentru că anumite aspecte nu pot fi evitate, deci trebuie să ne gândim foarte bine cum dorim să formulăm textul aici. Când e vorba de condamnarea poziției Turciei uh, față de uh, politica Uniunii Europene față de Iran, uh, eu mă aștept să depun un compromis în această privință, dar aceasta este poziția mea momentană. Următoarele paragrafe. La 1, cred că 76 ar fi bun. La 2, 81 va aduce câteva îmbunătățiri, pe 3 las așa cum e, la 4 Cred că 101 um, aduce o îmbunătățire, 5 lăsăm așa, la 6 nu avem amendamente, la 7 încerc să depun uh, un compromis, 130 și 135 ajută aici, la 9 157, 158 și 159 pe acestea le pot susține pentru că trebuie să acoperim toate aspectele implicate. Nu este ușor să ajungem la compromisuri în aceste privințe. Avem uh, trei amendamente care sunt identice Da, considerăm că acestea sunt uh, bune, deci 157, 158 și 159, care sunt identice, le putem susține la alineatul 10. Uh, nu doresc să fac modificări, plus articolul 164 pentru partea a doua, dar, uh, așa, dar acest lucru este așa cum am spus la alineatul 9. Pentru 9 sunt de acord cu 157, 150, 167, 168 8, 169 la 12. 172, 173 și 174 le pot susține, la 13, 179, 180, 181, la 14, 188 îl pot susține și mai avem uh, câteva um, alineate de compromis. La 15 încerc să formulez un uh, compromis în care să acopăr 193, 194, 195 și 197 uh, la compromisul 16, 188, 108 și 109 la 17, compromitul comprom, include 225, la 18 nu cred că putem ajunge la un compromis, la 19 avem un compromis în legătură cu 242, 243, 244, 249 pentru următorul aliniat. Următorul este lăsat așa cum e. La 23 nu cred că putem ajunge la un compromis, deși există oarecare suprapunere cu 298, lucru pe care îl găsesc interesant. În legătură cu pedepsa cu moartea, pedepsa capitală, putem ajunge la câteva amendamente pentru... Îi voi uh, aborda pe raportorii din umbră pentru a găsi formularea cea mai potrivită aici. În final, uh, nu vă ascund uh, faptul că amendamentele 1, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 110 138, 139, 100. E vorba de pedapsa capitală, e vorba de acea femeie care, ehm, are, ehm, care a fost condamnată la moarte. Mai avem câteva, câteva amendamente, 176, 179, 200, 201, 2, 3, 4, 13, 15, 290. Avem, am câteva întrebări, 200 41, 6, 267, 301, o serie lungă de amendamente, că sper că ați observat că am analizat uh, cu foarte multă atenție amendamentele. Dacă considerați că uh, am scăpat ceva din vedere, vă rog să mă abordați Raportul este încă în lucru. Vom vota asupra lui în prima sesiune din februarie, deci mai avem ceva timp la dispoziție. Ceea ce mă uimește pe mine și complică lucrurile și mai mult este că, din partea anumitor grupuri politice, primim amendamente care se bat uh, cap în cap lucru care complică oarecum situația. Încerc totuși să vin cu o propunere bună. Sper că vom uh, coopera cât mai bine și aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Mai am la dispoziție câteva săptămâni uh, pe care le voi uh, folosi pentru a îmbunătăți acest raport. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Muniez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La acest raport s-au depus vreo 300 de amendamente, după cum a arătat uh, domnul Belder. Deci uh, nu prea s-a ajuns la un uh, acord în privința textului inițial propus de raportor. Multe dintre amendamente sunt identice sau sunt în același sens și întrunesc și obțin susținere din partea grupurilor politice care, în mod normal, nu sunt de acord Cred că domnul Belder va trebui să se mai gândească la documentul inițial pe care l-a prezentat. Îi mulțumesc foarte mult pentru propunerile de compromis, dar uh, regret faptul că nu a avut loc nici măcar o întâlnire cu raportorii din umbră, dat fiind uh, în special situația foarte delicată din țara despre care vorbim, relațiile cu Uniunea Europeană, relațiile multilaterale din alte contexte, precum uh, în relațiile cu ONU, uh, dosarele, dosarele nucleare, drepturile omului, stabilitatea, relațiile cu Afganistanul. Pe scurt, uh, acesta este unul din acele rapoarte care trebuie să fie aprobate pe baza unui larg consens. Eu am transmis raportorului câteva comentarii, câteva idei de compromis și voi prezenta pe scurt aceste propuneri. Pentru considerentul F, în primul rând, nu putem fi uh, de acord cu formularea foarte dură folosită acolo, care caracterizează Iranul ca reprezentând o amenințare pentru pacea uh, și stabilitatea mondiale. De aceea cred că 49 și încă două amendamente propuse de alte grupuri uh, aduc îmbunătățiri textului inițial, sublinind faptul că um, volatilitatea relațiilor cu uh, Iranul și cu uh, câteva din statele vecine ale Iranului um, are un efect destabilizator asupra regiunii. Considerăm că această formulare agresivă împotriva Israelului trebuie să uh, strânească o reacție în rândul nostru, dar trebuie să ne gândim foarte bine cum formulăm, pentru că nu vrem să deteriorăm relațiile Iranului cu uh, statele vecine. În privința articolului 3, trebuie să subliniem acțiunile uh, Iranului și interferențele uh, Iranului în uh, probleme legate de sistemele informaționale. Presa europeană uh, și uh, ziarele precum El Pais și The Guardian care au fost expulzate din Iran. Compromisul 5, care se referă la alineatul 17, în privința acestuia trebuie să introducem o uh, trimitere la uh, dialogul și discuțiile pe care le-am avut cu Iran, uh, dar trebuie să mergem și mai departe, să menționăm Geneva și discuțiile 5 plus 1 și toate eforturile care s-au făcut. Cred că trebuie să nu ne limităm la problema nucleară, trebuie să mergem mai departe și să abordăm și probleme legate de drepturile omului și alte aspecte ale relației noastre cu Iranul, precum politica internă și, polit- și securitatea regională. Cred că trebuie să profităm de acel aliniat pentru a sublinia situația în termeni mai, mai largi, mai vaști. În legătură cu alineatul 20, cred că ar fi o greșeală să nu facem distinția între conducerea Iranului care reprezintă o amenințare pentru Israel, aceste declarații au fost făcute de domnul Ahmadinejad, nu uh, de uh, conducerea Iranului în general. Trebuie să fim foarte preciși aici pentru a păstra deschise canalele de comunicare și de dialog politic. Trebuie să înțelegem bine cine acționează în Iran și în ce fel o face și trebuie să uh, permitem uh, să existe în continuare comunicare. Mai sunt câteva compromisuri pe care nu le-am menționat și care sunt acceptabile. Îl uh, rog pe raportor să organizeze cât mai repede o reuniune cu raportorii din umbră pentru uh, ca noi să putem uh, prezenta amendamente și în cazul uh, în care nu, nu se va ajunge la un acord cu raportorii din umbră, vom fi nevoiți să votăm uh, fiecare amendament în parte. Mulțumesc, domnule domnul președinte. Îi voi da cuvântul doamnei Lochbiller, care este șefa delegației pentru relațiile cu Iranul. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, Kollegen Belder hier im AFED. Und wir haben uns, glaube ich, doch darauf verständigt, dass der Bericht drei eu credeam că am fost de acord ca raportul să conțină trei axe principale, dezvoltarea internă, drepturile omului și dezvoltarea democratică împreună cu dezvoltarea economică. În sfârșit, uh, dosarul nuclear și apoi rolul în regiune al acestei țări. Ei bine, cele trei axe trebuiau să fie tratate în mod echilibrat. Era vorba de a exercita presiuni, de a arăta cu degetul abuzurile și de a arăta cât de disponibilă este Uniunea Europeană, disponibilă pentru dialog. Propunerea domnului Belder de data trecută nu ținea deloc cont de această structură pe trei capitole este clar că s-au primit foarte multe amendamente, 298 este o muncă titanică, însă vreau să subliniez încă o dată că aceste amendamente nu suscită politică și nu sunt nici superficiale. Ele uh, reprezintă uh, reflec, reflecția sau în fine reprezintă realitatea uh, și reprezintă uh, experiența noastră, inclusiv în cooperarea cu alte organisme multilaterale. Nu uităm faptul că aceste amendamente au fost deja grupate, regrupate, ALDE, împreună cu socialiștii, noi, deci, am regrupat aceste amendamente pentru ca să ușurăm munca raportorului. Uh, amendamentele de compromis, cele trei, nu n-au sosit decât ieri și ele se referă la o serie întreagă de amendamente, 104. Uh, acum nu vreau să reacționez la lista dumneavoastră foarte lungă de amendamente pe care le-ați menționat deja. Uh, nu este momentul acum, însă eu cred că există un dezechilibru aici. Dacă am înțeles eu bine, majoritatea amendamentelor care se referă la rolul Iranului în regiune nu au fost preluate de raportor. Este clar că ne trebuie mai mult timp la dispoziție pentru a face acest lucru, dar trebuie să avem și o discuție pe fond uh, asupra acestui subiect. Ați propus o întâlnire? Într-adevăr, cred că trebuie să ne punem de acord în bilateral asupra acestor aspecte. Avem nevoie de o ședință așa foarte constructivă și utilă a raportorilor din umbre, pentru că acest raport trebuie să fie o bază solidă pentru viitorul relațiilor noastre cu Iranul. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Peion. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, drag, dragă coleg Belder, este clar că în fața acestor 298 de amendamente ne dăm seama că subiectul este unul foarte, foarte pasionant uh, și pentru că relația noastră este una foarte importantă cu această țară și pentru că suntem îngrijorați. S-a menționat aici importanța strategică a acestei țări, dincolo uh, de rolul său regional pentru comunitatea internațională în ansamblul său. Tocmai din aceste motive, din aceste cauze, uh, observăm că raportul nu este la înălțime, pentru că el nu ne permite să deblocăm situația aceasta atât de îngrijorătoare, după cum spuneam se spune că iadul e plin de bune intenții și că uneori în spatele unui înger se ascunde un diavol. Ați dorit, domnule Bender, să vă concentrați pe anumite aspecte într-un mod destul de alb și negru sau maniheist, din cauza acestei abordări mi se pare că nu ați putut să uh, intrați mai în detaliu și cred că nu veți obține unanimitatea de care are nevoie un astfel de raport sensibil din punct de vedere politic. Iată de ce cred, eu nu sunt raportor din umbră, dar cred că, domnule Bender, ar trebui uh, să aveți o colucrare mai strânsă cu raportorii din umbră, așa cum se face în mod tradițional, astfel încât compromisul să fie unul real și să nu fim uh, dezbinați uh, pe acest raport atât de important. Domnule Bender, aici este o chestiune de uh, gândit la rece și nu de pasiuni și emoții. Iată de ce consider că există deja o serie de modificări cât se poate de problematice. Uh, dincolo de amendamente. În primul rând, nu trebuie să mai existe ambiguități în ceea ce privește acel șoc al civilizațiilor, cum se numea pe vremuri. Asta ar însemna un cadou pe tavă fundamentaliștilor iranieni. Ă, știți foarte bine că nu este vorba acolo de un conflict între Occident și Iran, pentru că foarte multe țări din regiune vecine musulmane ă, și așa mai departe nu susțin o astfel de poziție. Uh, intră practic într-o capcană foarte mare și uh, este clar că anumite amendamente de aici uh, au un ton care uh, sunt în deserviciul nostru, în deserviciul intențiilor noastre. Apoi, dacă ne uităm pe istorie, în istoria Iranului și, Iranului și dacă ne gândim la dosarul nuclear este greșit să considerăm că uh, problema nucleară este legată exclusiv de regimul actual. Avem o istorie a acestei țări, avem o evoluție uh, care face că această țară dorește să joace un anumit rol. Uh, regimul de acum vine în continuitatea unor regimuri anterioare, bineînțeles, deci trebuie să nuanțăm lucrurile și să ne schimbăm abordarea, cel puțin cea din raport. Cred că Uh, și dumneavoastră, până la urmă, nu respectați propria filozofie, uh, acea faimoasă dublă abordare, sancțiune versus negociere. E bine, în textul de față, chiar dacă reafirmați această abordare, această filozofie, regăsim un echilibru foarte, foarte mare. Uh, și trebuie să vedem până la urmă în ce mod, în mod pozitiv, putem să ajutăm societatea civilă din Iran și societatea politică din Iran să evolueze. Uh, apoi, în ceea ce privește Statele Unite și rolul lui Obama, nu trebuie să aruncăm cu piatra. Uh, Eh, este clar că orice posibilitate de a integra Iranul în comunitatea economică internațională este una binevenită. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că trebuie să excludem sancțiunile. În orice caz, textul trebuie să devină mai echilibrat din acest punct de vedere. În sfârșit, nouă ne revine rolul, pe care de altfel îl și uh, îmbrățișăm, în privința sancțiilor, nouă ne revine rolul, cum spuneam, să facem o uh, analiză aprofundată a situației, așa cum ne recomanda și șefa delegației uh, relațiile cu Iranul. Deci trebuie să facem o analiză. Raportul trebuie să facă o analiză mai precisă, mai nuanțată a situației de acolo, a societății actuale, prezente din Iran, inclusiv uh, cei care se revedică de la Revoluția Islamistă, nouă ne revine deci rolul să vedem și să analizăm care ar fi repercusiunile sancțiunilor, care ar fi eficacitatea acestora. Ce impact ar avea acesta asupra tranziției politice pe care noi ne dorim? Cred că o astfel de abordare mai nuanțată, mai detaliată, ne-ar permite să precizăm mai bine, mai concret, poziția pe care noi avem față de Iran și față de societatea pe care noi ne dorim în această țară. Iată, nu voi intra în detaliile amendamentelor, dar vreau să spun că și noi socialiștii am propus câteva zeci dintre acestea. Nu știu încă cum vom reacționa la compromisurile propuse până acum, încă o dată vreau să spun, domnule Bender, că metoda pe care ați abordat-o nu mi se pare una potrivită. Este clar că și noi ne dorim un consens, este clar că dumneavoastră doriți eficacitate, noi la fel, însă, însă asta înseamnă că trebuie cu toții să fim uh, responsabili pentru o astfel de abordare. Mulțumesc foarte mult, domnule Peion. Urmează domnul Galer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Belder, pentru propunerea de compromis, Propunerea de compromis prezentate aici. Mulțumesc pentru explicațiile furnizate în legătură cu diferitele amendamente și pentru că ne-ați spus exact care este atitudinea dumneavoastră față de aceste amendamente. Cred și eu că trebuia sau trebuie să avem o reuniune a raportorilor din umbră. Avem nevoie de ea Asta ne-ar permite să avem o abordare comună a situației și să precizăm mai clar atitudinea Parlamentului European față de Iran. E important acest lucru și din punct de vedere politic, ă, nu numai Parlamentul, ci și Uniunea Europeană, dar și comunitatea internațională în ansamblu său să poată să aibă o atitudine comună față de regimul din Iran. Cred că suntem cu toții de acord când vine vorba de acest regim. Uh, suntem deci de acord ce fel de regim este. Nu există aici niciun fel de dubiu și când vine vorba de drepturile omului și situația acestora, e bine, cu siguranță vom ajunge la un consens. Nu este vorba numai de a descrie situația de pe teren, dar mai cu seamă este vorba de măsurile care trebuie luate pentru a permite societății civile din Iran să se dezvolte, să înflorească și să lupte pentru drepturile omului și pentru democrație. Cred că potențialul este enorm și cu siguranță vom ajunge la un compromis bun când vine vorba de dosarul nuclear acum din fericire, avem o poziție comună aici, față de Iran. Bineînțeles că europenii, americanii ar dori să meargă mai departe în ce privește sancțiunile. Poziția grupului nostru, în schimb, este clară. Cerem Iranului să dea dovadă de transparență Uh, așa cum a cerut-o și organizația Agenția Internațională pentru Energie Atomică și cred că și aici avem șanse să uh, obținem un text care să întrunească consensul și toate rezoluțiile în materie au demonstrat-o până acum. În ceea ce privește rolul Iranului în regiune, în regiunea de acolo, e bine, aici constatăm că lucrurile mai trebuie nuanțate. PPE-ul consideră ca și deci, raportor că Iranul reprezintă o amenințare în regiune, nu numai pentru statul Israel, ci și pentru alte state vecine. Totuși, asta nu uh, înseamnă că trebuie să suspendăm orice contact cu Iranul, să înghețăm orice relații cu această țară din potrivă. Trebuie să folosim toate pârghiile la dispoziția noastră pentru a transmite un mesaj clar regimului uh, iranian, care să știe foarte clar ce se poate și ce nu se poate. În sfârșit, câteva cuvinte în ceea ce privește rolul Turciei. Nu uh, vreau să spun că Turcia are motive obscure Uh, sau interese uh, obscure aici, însă aș dori să discutăm mai mult despre relațiile între Turcia și Iranul. Cred că am putea să abordăm discuția cu uh, Turcia, am și făcut-o de altfel și țara aceasta s-a dovedit constructivă. Opinia s-a, s-a dovedit constructivă. Nu cred că Turcia are motive ascunse în ceea ce privește Iranul. Și apoi, Consider de asemenea că trebuie să încercăm ca prin acest raport să vedem care sunt uh, interesele comune. Dacă mă gândesc la amendamentul lui Brock, acolo se spune că Iranul trebuie să participe în mod constructiv la reconstrucția Afganistanului sau ceea ce privește traficul de droguri. Cred că apar aici interese comune și, în acest sens, putem și trebuie să cooperăm cu Iranul. Și asta trebuie să fie spus în mod foarte clar. În genere, cred că împreună cu raportorul putem să ajungem la un raport de bună calitate. Propunerea raportorului este o bază bună în acest sens și, de asemenea, mai consider că o, ședin, o ședință raportorilor din umbră ne-ar permite să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Galer. Urmează domnul, doamna Sharkin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc domnului raportor Belder și colegilor pentru cele spuse. S-au spus multe. Intenția de a lucra constructiv împreună este una foarte e, binevenită și de-abia aștept acest lucru. Aș dori însă câteva lămuriri, deoarece chiar dacă raportorul vorbește în limba mea maternă și am luat notițe foarte, foarte repede, cu siguranță mi-au lipsit sau îmi lipsesc niște detalii, deci doresc lămuriri suplimentare. Raportorul vorbea despre amendamentele de compromis. E, e bine, acolo spune, datorită faptului că au fost multe amendamente supuse și care sunt asemănătoare sau identice, nu are sens să facem din acestea amendamente de compromis. Însă eu consider că faptul că s-au depus amendamente asemănătoare, asta arată tocmai cât de importante e, sunt subiectele abordate acolo și că din această cauză tocmai ar trebui ele să constituie o bază pentru amendamente de compromis. Apoi o întrebare mai generală, mă întreb dacă vom intra în detaliu în detaliu sau vom exprima lucrurile în termeni mai generali, mai vagi. Mă refer aici la cazuri acele cazuri uh, uh, legate de aplicarea pedepsei cu moartea. Am avut în raporturi, uh, rapoarte precedente uh, cazuri uh, sau în fine persoane nume spuse foarte clar. Nu știu dacă aici este cazul, da sau nu. Noi considerăm în, uh, în, construct, în relații coopera, constructive, însă cred că orice ar fi, trebuie să fim foarte uh, concreți și să arătăm foarte clar care sunt așteptările Parlamentului. Mulți colegi au vorbit despre Turcia, raportorul a încercat să arate diferențele de opinii în acest sens și nu cred că ar trebui să uh, spune exact uh, care este poziția asta față de Turcia, ci trebuie să vedem în ce măsură Turcia este constructivă în relația sa cu Irana. Ceea ce, Iranul. În ceea ce privește formularea, cred că ar trebui să mai lucrăm aici um, și întâlnirea cu raportorii din umbre, în umbră ar fi o bună ocazie de a fi mai concreți. Este vorba de modul în care abordăm relațiile dintre populația din Iran, guvernul acestei țări și așa mai departe. Trebuie să sprijinim poporul Iran în uh, aspirația sa către libertate și drepturile omului și faptul că, uh, bineînțeles, ne dorim o uh, o, o, cooperare adecvată cu un regim care de altfel nu respectă drepturile omului. Uh, și democrația. În ceea ce privește responsabilitatea statelor membre, e vorba aici de primirea pe, pe care anumite state membre o acordă anumitor refugia, refugiați din Iran și mă bucur că amendamentele reflectă aceste situații, cel puțin într-o fază inițială. Apoi, sancțiunile față de anumite persoane sau persoane apropiate de regim care se fac vinovate de crime grave împotriva umanității. Uh, iată observațiile mele, doresc lămuriri suplimentare și sper să lucrăm constructiv și să avem un raport cât se poate de concis și de bun pe un subiect atât de important. Cu siguranță vom lucra bine împreună, sunt optimistă, vă mulțumesc. Grazie, onorevole Șache. La... Mulțumesc, doamna Șache. Are cuvântul acum doamna Lözing. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Belder. Nu, am, nu voi intra în toate detaliile, nu voi menționa toate amendamentele, ci voi încerca să schițez linia principală a grupului meu, liniile principale. În ultima, la ultima discuție am explicat poziția noastră și aș dori să legăm situația pol... nu am dori să uh, implicăm situația economică dificilă în, în, din Iran și situația în legătură cu drepturile omului. Noi vrem o schimbare de strategie a politicii europene și americane din Iran pentru a pune capăt izolării acestui stat pentru a termina sancțiunile. Eu sunt de părere că politica sancțiunilor nu poate să îmbunătățească situația drepturilor omului și, în general, situația populației Iranului. Vrem ca negocierile în legătură cu o zonă liberă de Eh, energie nucleară eh, în, aproape, în apropierea Orientului Mijlociu să fie reluate, eh, să se reia dialogul politic la toate nivelurile, pentru a se ajunge la o soluție pașnică și diplomatică. În ceea ce privește programul nuclear iranian, aș dori să reiterez faptul că sancțiunile nu duc decât la o escaladare a tensiunilor. Extinderea, extinderea sancțiunilor este o politică de agravare a situației. Și asta după experiențele pe care le-am avut în, în Irak, uh, ne fac să ne gândim la pregătirea unei, pregăt- unei intervenții militare. Vă reamintesc poziția Națiunilor Unite care întotdeauna evocă articolul 41 din Cartea ONU care exclude intervenția militară. Aș dori de asemenea să vă spun că Iranul nu a încălcat uh, tratatul de non-proliferare până, până acum uh, și protocolul adițional nu a fost uh, Uh, ratificat de Iran, însă există și alte state care nu l-au ratificat. Există o serie uh, mare de amendamente care vizează consolidarea caracterului de izolare a Iranului și din acest uh, motiv nu putem să subscriem la aceste amendamente. Mulțumesc, doamna Lezing. Are acum cuvântul domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Belder, colegul meu, cu grupul conservatorilor uh, împărtășește poziția sa în legătură cu acest uh, regim brutal și crud. Nu am citit încă toate amendamentele. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul, grupul meu. Dezbaterea aceasta uh, arată diferențele de opinie, nu doar din Parlamentul European, ci și din uh, uh, um, întreaga lume în ceea ce privește cei mai moderați și cei mai duri. Uh, Obama a încercat să întindă o mână a prieteniei acestui regim și nu a ajuns niciunde și mi se pare absurdă ideea prezentată de doamna membră a GUE că nu ar trebui să existe sancțiuni uh, pentru un regim care, după uh, părerea mea, a încălcat tratatul de non-proliferare, are sute de centrifugi uh, nucleare și dacă acest lucru nu este o încălcare, atunci ce rost mai are tratatul de non-proliferare? Hezbollahul tocmai va fi condamnat de către ONU ca fiind responsabil de asasinarea primului ministru Hariri din Liban. Așadar, cei care vor să fie prietenoși cu Iranul și cu Hezbollahul, Hezbollahul amenință statul Israel și mi se pare absurd să încercăm să facem o distinție între Ahmadinejad și conducerea Iranului. El este șeful statului, poate că nu este liderul spiritual suprem, însă uh, nu au fost uh, aplicate niciun fel de sancțiuni împotriva liderului spiritual al Iranului. Atunci când Ahmadinejad vorbește, nu vorbește în nume, nume personal, vorbește în numele Iranului. Știm din Wikileaks că unele din statele moderne arabe din regiune se tem de uh, Iran și se tem de escaladarea unei uh, curse a înarmării în Orientul Mijlociu. Bineînțeles că trebuie să implicăm și Turcia ca un interlocutor util, însă mi se pare regretabil că uh, Turcia a votat împotriva regimului de sancțiuni împotriva Iranului a fost un afront adus comunității internaționale și Turcia are explicații de adus. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Tan. Mulțumesc, domnule Tanac, domnul Sara Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Belder pentru munca depusă și să reiterez ca și domnul Galer, raportorul fictiv pentru, grup, pentru raportorul din umbră pentru grupul nostru, atitudinea noastră în legătură cu acest raport. Poate nu se poate utiliza întotdeauna un limbaj diplomatic într-o situație ca cea a Iranului, însă eu cred că trebuie să avem o analiză lucidă a faptului că s-au depus mai mult de 300 de amendamente pe acest raport. Multe amendamente au fost depuse de către verzi și socialiști, care nu reprezintă majoritatea în acest Parlament. Dacă ne uităm la majoritatea acestor amendamente, ne dăm seama că unele amendamente vor să ajungă la un text mai diplomatic, însă alte amendamente care probabil vor fi susținute în majoritate, pun accentul pe uh, aspectele mai dure ale regimului, în special încărcarea drepturilor omului în aspectele uh, ridicate de către liberali, moratoriul în legătură cu pedeapsa cu moartea, persecutarea jurnaliștilor, uh, proliferarea programului nuclear, sancțiunile împotriva uh, profesorilor universitari. Aici eu cred că trebuie să ne limităm la amendamentele care se vor bucura de o poziție majoritară rog raportorul să găsească o poziție de consens în legătură cu problemele atât de delicate, punctele uh, foarte importante la nivel internațional pentru a avea o poziție comună a Parlamentului European. În acest sens, fac un apel ca raportorii din umbră să colaboreze la acest raport. Și mi se pare că se uită de veritabila dezbatere dacă insistăm doar pe faptul că s-au depus mai mult de 300 de amendamente. Aceste amendamente reprezintă punctul de vedere al diverselor grupuri politice, însă nu trebuie să uităm orientarea generală a raportului, care reia punctul de vedere al raportorului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sala Franca. Mulțumesc. Două comentarii, cu toate că aș dori să-i mulțumesc domnului Belder pentru activitatea depusă. Mă refer aici în special la noțiunea uh, unei întruniri a raportelor din umbră. Aș dori să susțin o asemenea întâlnire a raportorilor din umbră. Drepturile omului nu uh, sunt tema centrală a acestui raport. Acest raport vizează abordarea Uniunii Europene în legătură cu Iranul. Ar trebui să ne gândim mai degrabă dacă să ne gândim mai degrabă la dis- rolul disproporționat pe care anumite state europene l-au jucat în 1979, când Comenei s-a, s-a întors în Iran și abordarea Uniunii Europene de astăzi, dacă ne uităm la lucruri din punct de vedere istoric. Cred că există o diferență destul de mare între importanța rolului jucat de anumite state europene în trecut și tendința de astăzi pe care o avem să ne ascundem de această problemă și să nu evaluăm uh, faptele reale. Care, sunt, care este realitatea? Dacă ne uităm la regimul iranian de astăzi și la societatea iraniană, există câteva lucruri pe care, de care trebuie să ținem cont. În primul rând, Iranul încearcă să își destabilizeze vecinii, cum ar fi Irakul. Irakul, Iranul încearcă să destabilizeze Libanul. Încearcă să își stabilească o hegemonie asupra unor state din Golf și acest lucru creează multe tensiuni cu Arabia Saudită. Aceste chestiuni trebuie să fie avute în vedere nu încercăm să izolăm guvernul iranian, nu avem niciun fel de prejudecăți, dar trebuie să privim la rece ceea ce se întâmplă. Trebuie să scoatem guvernul iranian din izolare. Dacă punem întrebări simple, primim, putem primi răspunsuri și poate așa putem rezolva și probleme mai complexe. Sunt de acord că nu trebuie să vedem lucrurile în alb și negru, însă trebuie să găsim răspunsuri. Altfel, vom avea un document fără nicio importanță. Poate că documentul va mulțumi câteva din ambasadele noastre, însă nu va permite Parlamentului European să uh, dea uh, forță politicii europene. Vă mulțumesc. Domnul Vidal Quadras a cerut și el să intervină. Domnul Vidal Quadras. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus și câțiva antevorbitori, în special domnul Salafranca, poziția europeană în legătură cu Iranul este una dintre cele mai este una dintre părțile cele mai uh, delicate ale politicii noastre externe. Reputația noastră este în joc și trebuie să fim coerenți cu principiile pe care le susținem. Raportul domnului Belder este un bun început pentru o discuție și raportul trebuie să fie văzut în contextul evenimentelor recente. Acum câteva zile a fost uh, încarcerată o avocată și o militantă pentru drepturile omului. A fost condamnată la 11 ani de închisoare, pur și simplu pentru că și-a îndeplinit uh, atribuțiile. înainte de anul nou, o altă femeie a fost uh, spânzurată sub acuzația că are un fiu dizident în exil în Irak și a fost executată pentru această vină. Acestea sunt atrocități de netolerat. Am, Parlamentul a adoptat o declarație scrisă în legătură cu Uh, tabăra de refugiați din Ashraf. De, această recomandare datează din 29 noiembrie și acolo se spune că unii dintre acești refugiați au fost uh, condamnați la moarte doar pentru că uh, și-au vizitat rudele. Deja uh, o victimă a fost executată. Noi ce facem în acest sens? Nimic, domnule președinte. indignarea noastră nu are niciun rezultat și sunt uciși oameni nevinovați. Toate acestea se întâmplă fără o reacție puternică din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană cel puțin nu are reacția pe care ar trebui să o aibă. Pe baza raportului actual și a muncii excelente a domnului Belder, aș dori să fac un apel înaltului reprezentant pentru politica externă să asculte opinia Parlamentului și să își exprime o opinie în public în legătură cu aceste acțiuni de in, in, acțiuni inadmisibile și inacceptabile ale guvernului iranian. Și în lumina ultimul, ultimelor evenimente, în alta noastră reprezentant ar trebui să condamne aceste atacuri la adresa uh, rezidenților din tabăra de refugiați din Ashraf, din partea regimului iranian. Vă mulțumesc, domnule Vidal Coarda, doamna Omen Reuten. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să iau cuvântul pentru că discutăm, tocmai au fost menționate relațiile între Turcia și Iran Aș ruga colegii să examineze raportul Turciei poate putem lua notă de faptul că Turcia s-a implicat mai mult decât activ în relațiile externe ca actor regional. Acesta este primul punct. În al doilea rând, în altul reprezentant european ar trebui să se gândească cu grijă la rolul Turciei în regiune și să evalueze corect acest rol, să se asigure că acțiunile Turciei sunt coordonate. Am putut vedea că Turcia a putut ajuta a ajutat Iranul în trecut în calea spre armele nucleare regretăm faptul că Turcia a avut o poziție diferită în adunarea generală a ONU. Am putea să cerem Turciei să contribuie la democratizarea și consolidarea drepturilor omului în Iran, în timp ce co- colaborează cu Uniunea Europeană. Dacă ținem cont de toate aceste aspecte, atunci ceea ce facem noi, în mod neutru, este o implementare a tuturor punctelor care sunt menționate în raport. Vă mulțumesc, doamnă Omen Reuten. În acest moment, domnul Belder poate să răspunde, dacă dorește, la comentariile care au fost făcute și vom, putem, vom putea încheia această dezbatere. Voorzitter, eh, collega's, hartelijk dank voor dit eh, debat. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc foarte mult și colegilor care au contribuit la această dezbatere. Ați precizat anumite lucruri, ați făcut anumite observații la care mă voi gândi. Bineînțeles, fiecare este îndreptățit la părerea uh, sa. Întotdeauna este bine să avem uh, cât mai multe studii la dispoziție am, uh, am la dispoziție un studiu în legătură cu evenimentele din golf și cred că putem să discutăm uh, acest studiu uh, la nivel bilateral. Voi vorbi cu secretariatul și voi încerca să stabilesc un termen limită. Am ascultat câteva observații din partea raportoarei pentru Turcia. Îi mulțumesc pentru contribuții. m-a determinat uh, să îmi doresc și mai mult să pregătesc un raport bun. Întotdeauna apar, bineînțeles, și puncte de vedere diferite și aceste situații se rezolvă prin vot, uh, dar până ajunge la vot, eu uh, sunt cât se poate de deschis, voi profita de orice ocazie mi se oferă pentru a organiza o întâlnire cu uh, ceilalți coordonatori. Vreau să avem o discuție bună și productivă. Vă mulțumesc! Molto bene, onorevole Belder. Allora abbiamo a questo... Mulțumesc foarte mult, domnule Belder. Nu-mi rămâne decât să vă prezint calendarul la 1 februarie. Avem vot la AFET, Votul în plenară este programat pentru prima plenară din martie. Și uh, pentru moment trebuie să suspendăm ședința pentru 10 minute. Revenim la ora 11 cu seminarul privitor la Islanda. Domnul Bulbera va prezida această parte a reuniunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult! colleghi, stiamo per concludere la sessione di questa mattina. Doamnelor și domnilor, începem ultima parte a reuniunii în această dimineață. Deschid uh, atelierul Islanda în Uniunea Europeană, provocări și perspective, o temă foarte interesantă. Mă bucur uh, să constat că Islanda se află tot mai des pe ordinea de zi a comisiei noastre. Noi uh, ne-am luat angajamentul de a susține procesul de aderare al țărilor candidate actuale și potențiale. Islanda este o țară nordică candidată la aderare Opiniile exprimate astăzi de experți invitați și dezbaterea care va urma um, vor um, fi foarte utile în raportul pe care l-a pregătit domnul Preda. La sfârșitul um, anului vom avea o delegație oficială în Islanda. O să pentru a discuta cu reprezentanții societății civile și nu numai uh, în chestiuni legate de aderare și vom încerca să aflăm cât mai multe despre acest subiect uh, și pentru a avea un dialog productiv, am invitat mai mulți experți de renume. Primul este domnul Baldur Thorhalson, profesor de științe politice la Universitatea din Reykjavik. Va vorbi uh, despre cadrul uh, general al relațiilor Uniunii Europene cu Islanda și despre negocierile de aderare Vă rog să mă iertați dacă nu vă pronunț corect numele. Domnul David Carey de la Departamentul Economic um, al OECD din Paris va vorbi despre aspectele financiare și, econom- și, financiare și economice. Alison Bales de la Universitatea din uh, Reykjavik ne va vorbi despre um, implicațiile în materie de securitate ale aderării Islandei. O vom uh, asculta și pe doamna Alexandra Casgrahe, director uh, în cadrul DG Enlargement și pe domnul Nicolas Hannigan, vicepreședinte al misiunii Islandei în Uniunea Europeană și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Graham Avery, senior advisor de la Centrul de Politici Europene din Bruxelles, care va contribui cu aspecte cheie la dezbaterea de astăzi. Îi voi da imediat cuvântul domnului Baldur Thorhalson. Uh, chair uh, and other distinguished uh, participants, uh, first of all, uh... Domnule președinte, onorați participanți, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a participa la acest atelier. La universitatea mea din Islanda, una dintre sarcinile mele cheie este aceea de a le explica studenților mei uh, problema integrării europene. Și acesta este subiectul meu uh, preferat. Voi vorbi despre șapte teme largi cu concluzii scurte și voi încerca să răspund la întrebarea ce, de ce este nevoie pentru a obține un vot pozitiv în Islanda. Criza economică a început în martie 2008 cu căderea coloane, coroanei uh, islandeze. Aceste evenimente au uh, ridicat câteva întrebări în Islanda legate de politicile noastre externe tradiționale, în special uh, uh, întrebări legate de proiectul european. Astăzi s-a deschis o ușă, s-a creat o ocazie pentru uh, aderare și uh, această problemă aderării a devenit uh, o temă în campania electorală din aprilie 2009. Astfel, depunerea unei solicitări de aderare a devenit o condiție prealabilă pentru crearea unei alianțe și pentru crearea unei, uh, unui guvern majoritar cu uh, mișcarea stângii verzi. Aderarea poate aduce beneficii economice Islandei și Islanda face parte din proiectul european. Islanda dorește să se alăture uh, spațiul economic european și EFTA. Mm, nu toate partidele au uh, împărtășit această abordare pro-europeană. Mișcarea uh, Sângii Verzi se opune în continuare cu fermitate aderării. A acceptat să contribuie la depunerea cererii de aderare pentru a forma guvernul de eh, stânga în eh, țară. Partidul Independenței se opune în continuare aderării, deși există multe păreri contrare în sânul partidului. Ei susțin eh, adoptarea unilaterală a euro după ultimele alegeri. Pentru a și face acest lucru pentru a câștiga Uh, electorat pro-european. of... Politica europeană a Partidului Progresist rămâne um, um, în discuții, este contestată. Partidul și-a schimbat în ultima vreme politica și acum uh, este pentru uh, depunerea unei cereri de aderare cu anumite condiții prealabile. Două treimi din parlamentarii care provin din acest partid au votat cu toate acestea împotriva cererii. Parlamentarii uh, din mișcarea cetățenilor rămân în continuare sceptici în privința aderării la Uniunea Europeană. politici, discuțiile politice din uh, Islanda au fost uh, dominate feelings and has both overshadowed and increasingly au multe dispute. Forțele pro-europene au avut uh, dificultăți în a susține cazul aderării în această atmosferă din uh, Islanda. cetățenii islandezi au impresia că toate statele înconjurătoare, cu excepția insulelor Feroe, le-au părăsit într-un moment de criză. Opinia publică a fost uh, afectată de disputa legată de uh, disputa iSafe. Sondajele de opinie au arătat o opunere a populației față de aderare, o schimbare față de uh, sondajele din ultimii 12 ani. Majoritatea electoratului este în continuare favorabilă continuării discuțiilor cu, Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană în privința aderării. Cetățenii nu mai doresc retragerea cererii de aderare. Așadar, există opinii um, contrastante. Mișcarea anti-european, anti-europeană a câștigat teren în uh, zonele periferice, în zonele de coastă, în zonele rurale. Ferbierii islandezi sunt uh, împotriva aderării. În Parlament s-au depus moțiuni pentru continuarea negocierile, negocierilor cu Uniunea Europeană. Până acum uh, nu s-a luat nicio măsură ca urmare a acestor propuneri din Parlament. Mișcarea împotriva aderării a făcut apel la adoptarea normelor europene chiar înainte de ratificarea tratatului de aderare. Guvernul a promis că până când se ia o decizie finală în privința aderării prin vot popular, nu se va face nicio adaptare a uh, legilor statului, a dreptului european. Organi mișcarea pro-europeană a creat o asociație care se numește Islanda mai, o Islandă mai puternică, o națiune între națiuni. Aceasta este, are susținerea partidelor politice și uh, a conservatorilor, socialiști, democraților și progresiștilor și are și susținerea Uniunii Angajatorilor. Comunitatea de afaceri și organizațiile muncii, organizațiile sindicale au păstrat uh, tăcerea după ce au organizat o campanie inițială pentru uh, aderare la Uniunea Europeană. Uh, Confederația Angajatorilor uh, Islandezi nu participă activ la dezbaterea privind Uniunea Europeană din cauza faptului că există diviziuni interne. Armatorii uh, islandezi și proprietarii de vase de pescuit sunt, se opun aderării și uh, au posibilitatea de a uh, își utiliza dreptul de veto în această privință. În presa islandeză există discuții aprinse în privința avantajelor și dezavantajelor uh, aderării la, Uniune, uh, aderării la Uniunea Europeană, deși lipsesc uh, opiniile experților avizați. Membership in its editorial. Freddy Bladet, un um, un ziar uh, local uh, se concentrează pe chestiuni europene, în timp ce un alt uh, ziar Morgan Bladid se derulează o campanie feroce împotriva Uniunii Europene și a aderării la aceasta. EU membership question, but could obviously do more to inform the public ar trebui ca presa să facă un efort suplimentar de informare a publicului, în primul rând. Ultima chestiune. Se va vota pozitiv sau nu? Pentru moment, evident, pentru ca majoritatea electoralului să, electoratului să fie pentru, va trebui să se discu- vor trebui să se discute două probleme. În primul rând, uh, continuarea activităților pescărești uh, ale Islandei uh, în contextul politicii comune pentru pescuit și uh, situația comunităților rurale islandeze în cadrul PAC. Un factor pozitiv într-un tratat de aderare ar fi un acord de stabilizare cu Banca Centrală Europeană care să asigure stabilitatea coroanei până când Islanda va întruni criteriile necesare pentru trecerea la euro. Dacă se întrunesc aceste condiții, cred că guvernul, sau cel puțin uh, socialdemocrații, ar putea să susțină în mod convingător uh, cauza uh, aderării la Uniunea Europeană în caz de referendum. Dacă se va arăta că Islanda are un nivel strategic în uh, implicarea uh, strategică în Uniunea Europeană. Este dificil totuși să prezicem, uh, să prezicem acum rezultatul final. Știu că putem conta pe susținerea Parlamentului European de acum încolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Toralson, foarte clar ce ne-a spus dumneavoastră. Am înțeles, doamna Alison Bales are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea va urma, bineînțeles, dar vreau să vă spun înainte că sunt onorată să revin aici, să vorbesc în fața dumneavoastră în această clădire și că și colegul Baldur o să dau informații mai mult de context, de fundal, mai bine zis, pentru că când vine vorba de apărare și de securitate, este clar că un astfel de context este cât se poate de util. NATO a fost, Islanda a fost un membru fondator al NATO, încă mai este, însă nu deține forțe armate. Există motive practice în acest sens, izolarea geografică, uh, Uh, nu permite uh, forțe armate terestre și, mult mai importante, sunt uh, forțele navale și aeriene. Însă, cu 300.000 de locuitori este greu ca o, națiune să poată să-și permită o astfel de forță armată. Însă, mai există și motive politice și istorice legate de lipsa forțelor armate, se potrivește cu spiritul islandez, cu dorința de a-și controla propria politică externă în anii 40, în uh, pozițiile sale pașnice în, uh, pe, pe plan internațional și în, uh, se regăsește și în neutralitatea pe care a arborat-o, a abordat-o Islanda odată cu hotărâri strategice pe care le-a făcut de-a lungul istoriei sale. De asemenea, din perspectiva războiului uh, rece, singura posibilitate de a se apăra pentru Islanda era aceea de a recurge la uh, forțele americane, care de altfel au ocupat mult spațiu acolo prin bazele uh, sale și care a adus și servicii suplimentare acestei țări. NATO a fost uh, reprezentată cu un radar de mari dimensiuni, o instalație de radar amplasată acolo și împreună cu Statele Unite uh, s-au uh, cogestionat o serie de alte radare foarte importante. Știm foarte bine că în 2006 uh, forțele americane americane s-au retras din Islanda în anul 2006. Vom reveni la acest subiect. Uh, este bine să ne gândim uh, ce a însemnat această experiență, uh, ce înseamnă acest lucru pentru islandezi și anume faptul că apărarea a fost uh, uh, de resortul altor țări și practic ce a însemnat implicarea americanilor în apărarea islandeză din perspectiva forțelor de extremă stângă. Este clar că uh, funcțiile uh, de autoapărare uh, islandeze au fost foarte bine puse la punct. E vorba de paza de coastă, de apărare, care sunt foarte clar diferențiate de forțele armate militare. Aici e vorba deci de un caracter civil. De asemenea, aceste concepte de securitate nu au trebuit să fie mult uh, abordate de islandezi pentru că uh, situația Islandei este una aparte uh, foarte multă independență energetică, un caz unic în Islanda și este clar că este o țară care va fi afectată în mod special de schimbările climatice, cel puțin în prima fază. Însă este clar că după retragerea americanilor se regândește situația în Islanda. E vorba de măsuri care vizează o reinstituire a unor forțe de apărare, întărirea forțelor de protecție civile și din când în când se organizează uh, exerciții de apărare aeriană și navală care să arate dorința Islandei de a se apăra Uh, și în ceea ce privește protecția civilă, e vorba de întărirea flotilei uh, respective. Una dintre soluții găsite uh, în, urma retragerii americanilor este aceea de a crea o agenție de apărare islandică, dar asta a dus la multe controverse. Această agenție, de altfel, a fost și închisă ulterior. Până la urmă, uh, sau în sfârșit, nu putem să spunem că dezbaterea s-a terminat, ea continuă, dar se pare că noul minister, minister de interne va prelua uh, în ce privește acțiunile de pază de coastă prerogativele de functei agenții. În ceea ce privește analiza de risc, aceasta a fost publicată în martie 2009 uh, și a fost condusă de um, coaliția de centru-dreapta E vorba de o analiză independentă, un raport deci din martie 2009, 2009 cum spuneam, și care vine cu o abordare multidimensională a securității și cu uh, niște termeni cât se poate de înnobilați de expertiză a consecințelor Uh, financiare, economice, de securitate, militare, um, inclusiv uh, în ce privește internetul, a uh, acestei noi arhitecturi a apărării în Islanda. În 2010 s-a dorit constituirea unei adevărate noi strategii de securitate pentru Islanda și probabil că ea va fi foarte mult bazată pe raportul de risc despre care am vorbit. În ceea ce privește negocierile cu Uniunea Europeană, Istoria este destul de simplă aici, nu ne așteptăm la probleme majore în calea sau obstacole în calea aderării depline a Islandei în Uniunea Europeană. Islanda este foarte clar o țară pu- foarte europeană, dar care aduce și propriile sale valori nordice, cum ar fi uh, pacifismul, neutralitatea și așa mai departe. Islanda contribuie de altfel la misiuni de menținere a păcii împreună cu Uniunea Europeană uh, prin intermediul forței sale civile de experți uh, pilotată de Ministerul Afacerilor Externe. Vreau să spun că Islanda intră în Uniunea Europeană ca și țară nemilitarizată și nu dorește să-și dezvolte forțele militare armate în viitorul apropiat. Uh, cum este văzut rolul, noul rol strategic al Islandei în contextul aderării la Uniunea Europeană? Ei bine, trebuie spus că uh, din cauza conceptului destul de îngust de securitate abordat de Islanda, uh, foarte puțini oameni își dau seama în acest moment uh, Uh, că uh, tocmai această aderare poate să aducă o pondere strategică semnificativă pentru această țară în noul context european, dar și în contextul uh, unei independențe, dar și discipline economice. Pentru cei care doresc aderarea la Uniunea Europeană, această acoperire strategică a UE, care se adaugă celei a NATO, Uh, este un aspect cât se poate de uh, serios. Din punctul de vedere al Uniunii Europene de această dată, Islanda nu este o valoare strategică majoră, dar nici o povară strategică. Este clar că ponderea Islandei, uh, aderarea Islandei nu poate fi comparată cu eventuala aderarea țărilor din Balcanii Occidentali. Însă, este vorba, până la urmă, de regiunea arctică aici și știm foarte bine că în acest moment Uniunea Europeană își redefinește poziția în această parte a lumii. Islanda ar putea deci juca un rol foarte interesant aici, în special în contextul schimbărilor climatice, dar și din punct de vedere economic. Și iată de ce poziția Islandei față de spațiul arctic este foarte atent urmărită în Uniunea Europeană și este clar că Islanda ar putea fi un partener bun în acest sens pentru Uniunea Europeană. Islanda are relații bune cu vecinii săi, mai ales din uh, regiunea septentrională, uh, în special cu insulele Feroe, cu Groenlanda. Acolo cooperarea este chiar una specifică. Pe de altă parte, Islanda are relații foarte relaxate, aș putea spune, cu Rusia, uh, care, bineînțeles, sunt uneori umbrite de faptul că avioanele rusești mai dau târgoale uneori în spațiul sau spre spațiul aerian islandez. Deci vreau să vă spun că, în general, politica externă a Uniunii Europene se apropie mult de cea a statelor europene și Islanda își dorește un rol mai mare în, uh, pentru Uniunea Europeană în Consiliul Arctic. Este clar că Islanda va continua să coopereze în acest sens odată cu intrarea sa în Uniunea Europeană, însă vreau să spun un lucru aici. Din cauza sau mulțumită acestui factor arctic și chiar dacă apărarea și securitatea Islandei nu a fost legată de evoluția din Uniunea Europeană, aceste două elemente ar putea să uh, fie uh, îmbinate în mod dinamic și pozitiv în viitor, uh, punând spațiul arctic pe agenda securității în viitor, deci pe plan internațional, în acest nou context geostrategic care tocmai ia naștere în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, molte grazie. A questo punto la parola a... Mulțumesc foarte mult. Acum domnul David Kerry are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a vă vorbi în legătură cu câteva aspecte economice și financiare ale aderării Islandei la Uniunea Europeană. Aș dori să pun accentul pe trei probleme, în primul rând, în acest sens, în primul rând, aderarea la Uniunea Europeană ca o cale spre zona euro, câteva probleme cheie în negocieri, pro, politica comună de pescuit și PAC și, în ultimul rând, pactul de stabilitate și creștere. motivarea inițială pentru cererea de aderare a Uniunii Euro- la Uniunea Europeană se pare că a fost aderarea la zona euro. Eh, criza financiară a fost înrăutățită de lipsa de acces la eh, ajutoarele disponibile din partea Băncii Centrale Europene. Însă, băncile Islandei au avut acces limitat la aceste facilități prin sucursalele lor din zona euro. Însă, uh, băncile islandeze au avut probleme de lichiditate pentru că erau suspectate de a fi insolva, insolvabil, insolvabile. Și nu au mai avut acces la fonduri, fonduri de care, uh, pe care se bazau. Atunci când aceste bănci au dat faliment în octombrie 2008, acest lucru a devenit foarte clar. Islanda a avut propria monedă, însă deprecierea monedei a facilitat uh, reîntoarcerea, redresarea economiei reale. Vedem pe acest grafic că importurile au scăzut foarte mult și exporturile au crescut ca procent din PIB. În următorul tabel vedem pierderile de competitivitate care au avut loc uh, Uh, acestea, creșterea competitivității au, a fost uh, anulată de către criză. Dacă Islanda ar fi fost în zona euro, probabil că acest lucru nu ar fi ușurat uh, foarte mult situația țării. Mi se pare totuși că există foarte multe avantaje uh, în zona euro pentru Islanda o asemenea aderare ar consolida comerțul eh, cu membrii zonei euro și ar reduce dobânzile în Islanda prin reducerea riscului eh, legat de monedă. S-ar încuraja astfel o productivitate mai mare și o producție mai intensă. Islanda nu face parte dintr-o uh, zonă optimă. Vedeți în acest tabel că coeficientul de corelare între Islanda și zona euro. Uh, cererea este corelată foarte slab, uh, oferta nu este corelată. În următorul tabel vedem uh, șocurile pe uh, Uh, axa orizontală a cererii și pe ofertă vertical. Însă se vede că Islanda nu are nicio corelare în ceea ce privește șocurile de ofertă cu Uniunea Europeană și are o corelare foarte slabă cu șocurile de cerere. În acest, din acest punct de vedere, Islanda s-ar potrivi mai mult într-o zonă comună cu coroana suedeză este mai puțin adaptată de aparten- apartenență la zona euro, comparativ cu state cum ar fi Franța și Germania. Cu, a, cu toate acestea, este posibil ca un stat ca Islanda să uh, aibă succes în zona euro, pentru că are o piață a muncii foarte flexibilă și poate să efectueze schimburile în uh, rata de schimb Însă marea problemă uh, în negocieri o reprezintă politica de pescuit. Islanda are până acum o uh, gestionare foarte bună a resurselor uh, piscicole. În primul tabel se vede că capturile de cod urmează îndeaproape Uh, recomandările științifice în ceea ce privește TAC în, și uh, s-a recomandat un moratoriu în legătură cu codul după 2001, însă tacurile au fost mai mari decât zero și capturile reale au fost și mai mari. Diferența este că în Islanda toate capturile trebuie să fie uh, aduse la mal, ceea ce nu se întâmplă în Marea Nordului. Unul dintre factorii care um, susține buna gestionare, gestionare a pescuitului este sistemul de cote individuale transferabile. Uh, industria pescuitului are drepturi de proprietate și nu este în interesul lor să își eh, supraexploateze resursele. O altă idee este că pescuitul este foarte important în Islanda. 40% din exporturi, 89% din PIB și uh, tonul reprezintă 1,2 sau până la, până la 2% din PIB. Și tacul pentru Islanda a fost bazat întotdeauna pe date științifice aceste cote sunt aplicate extrem de strict. O altă problemă dificilă în timpul negocierilor va fi politica agricolă comună, aderarea la această politică. Se vede din acest tabel că protecția agricolă este foarte bună în Islanda și din punct de vedere economic, eh, aderarea la PAC ar fi eficientă pentru Islanda pentru că ar reduce nivelul de protecție, ceea ce ar permite un transfer de resurse către alte uh, domenii, ar reduce uh, prețul alimentelor cu 15% și ar uh, introduce transferuri bugetare către fermieri. Însă nu aceasta este situația politică în Islanda. Clasa politică din Islanda încearcă să negocieze un acord pentru a menține niveluri înalte de protecție pentru fermieri. O altă problemă pe care am menționat-o a fost faptul că în Uniunea Europeană Islanda ar trebui să se uh, conformeze pactului de creștere și stabilitate. Acest lucru nu ar trebui să fie uh, dificil pentru Islanda, care a avut uh, rezultate foarte bune înainte de criză, are o politică foarte strictă uh, în contextul uh, acordului standby cu femeiul, așa încât se planifică un surplus primar și un surplus total până în 2013. Și uh, datoria externă ar trebui să scadă constant până în 2015. Uh, pactul de stabilitate și creștere ar putea să mențină disciplina fiscală în viitor după terminarea programului FMI. Concluzia este că aderarea este atractivă pentru Islanda dacă se poate rezolva problema protecției resurselor piscicole. Vă mulțumesc! Grazie, a questo punto la parola alla Commissione Europea. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Comisia Europeană, reprezentată pe doamna Alejandra Crascande. Mulțumesc, domnule președinte, îmi face o plăcere să fiu aici astăzi. Voi face câteva comentarii generale în legătură cu ceea ce s-a spus astăzi, dar fără a face o referire la vreo prezentare. Uh Apreciem foarte mult uh, acest atelier în care putem discuta problema, de problema aderării Islandei. Aș uh, menționa un motiv foarte bun pentru care Islanda și Uniunea Europeană ar trebui să se alăture, și anume articolul 49 și 2 al Tratatului de Uniunea Europeană, care articolul 49 spune orice stat european care respectă valorile la care se face referire în, în articolul 2 poate să depună o cerere pentru a deveni membru al Uniune, a Uniunii. Articolul 2 spune că a Uniunea este bazată pe baz, valorile, valorile respectului demnității umane, libertății, democrației, egalității, drept, statului de drept și egalitatea drepturilor, inclusiv minoritățile. Aceste valori sunt comune în statele membre, într-o societate în care există un pluralism și non-discriminare eh, drepturile femeilor. Islanda se conformă perfect acestor criterii și acesta este un motiv foarte bun pentru care Islanda este atrasă de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este atrasă de Islanda. Uniunile, instituțiile Uniunii Europene recunosc, au recunoscut acest lucru în momentul în care au acceptat cererea de aderare. Am examinat criteriile de la Copenhaga și am concluzionat că Islanda îndeplinește deja criteriile politice și cele economice. Islanda îndeplinește și o mare parte din criteriile, criteriile legate de achi, pentru că, începând cu 1995, a fost membră a spațiului economic european și aplică deja o mare parte din achiul european. Bineînțeles că va trebui să trecem prin Uh, procesul de monitorizare pentru a vedea cât de multe imperfecțiuni există în aplicarea achiului, însă uh, Islanda deja îndeplinește o mare parte din aceste cerințe. Examinăm provocările și perspectivele Islandei în Uniunea Europeană și aș dori să menționez aici uh, provocările reale, care se uh, referă în special la Achi. Monitorizarea celor 33 de capitole arată acest lucru deja și arată ceea ce bănuiam, că Islanda îndeplinește deja mare, majoritate majoritatea cerințelor și are probleme doar la câteva capitole. Aceste capitole uh, au fost deja identificate, agricultura, pescuitul și mediul. Aici apar dificultățile principale alte capitole, eh, politica comună și de securitate, eh, participarea la Uniunea Economică și Monetară, acestea nu vor eh, reprezenta o problemă. Pescuitul probabil va fi domeniul cel mai sensibil în momentul negocierilor. Islanda are o politică foarte avansată a gestionării pescuitului și vrea să și o păstreze. Cu toate acestea, Islanda va trebui să deschidă sectorul pescuitului și să se conformeze achiului și uh, dreptului de a acorda servicii și libertății de capital care în momentul actual nu se aplică în sectorul pescuitului. Acestea vor fi reforme majore. Pe baza politicii comune de pescuit, știm că există anumite schimbări care trebuie să fie introduse și dacă Islanda uh, va dori să adere, va adera în conform cu noul achi. Și la agricultură vor apărea probleme, însă acestea sunt de altă natură. Islanda va trebui să se pregătească să se conformeze cu politica agricolă și va trebui să înființeze instituțiile necesare pentru a le pune în aplicare. După cum am auzit deja, Islanda nu vrea să se uh, alinieze cu Achiul înainte de aderare. Și aceasta poate să uh, reprezinte o problemă. Însă este o provocare de altă natură. Este vorba de o alegere politică. La capitolul mediu, uh, vânatul de balen, pescuitul balenelor din Islanda nu este compatibil cu achiul. Și de aceea această practică va trebui să fie stopată. Însă există și opinii diferite în Islanda și acest lucru trebuie să fie discutat în societatea islandeză. Dacă aceste provocări pot fi depășite, noi suntem de părere că da este nevoie de uh, voința politică a guvernului islandez și a societății islandeze care să susțină guvernul în aceste alegeri. Celelalte probleme care nu se leagă în special de aki există două, uh, situația economică din Islanda și, în al doilea rând, Ice Safe. S-a spus deja că programul femeii Eh, este deja în vigoare, s-au început plățile către Islanda în această săptămână și există o situație economică eh, fragilă, dar care se îmbunătățește. În ceea ce privește IceSave, există un acord între Islanda, Regatul Unit și Olanda, eh, așa încât un acord va fi Uh, semnat în curând în Parlament și adoptat în Parlament. Aceste două provocări reprezintă provocări de termen scurt. Însă apar alte provocări uh, la orizont uh, și una dintre acestea este problema macroului. Islanda va trebui să comunice mai bine cu cetățenii să le dea mai multe date obiective și dezbaterea din societatea islandeză trebuie să fie dusă la un nivel mai înalt și mai informat. În ceea ce privește perspectivele pentru aderarea la Uniunii, Uniunea Europeană, pe baza celor spuse, putem con- concluziona că perspectivele aderării și integrării Islandei sunt excelente, sunt uh, mai bune decât pentru orice stat candidat. Însă, doar Islanda poate spune dacă această aderare va avea loc și este alegerea Islandei. Vă mulțumesc! Bine, a questo punto la parola al rappresentante dell'Islanda presso l'Unione Europea. Da, acum cuvântul reprezentantului Islandei la Uniunea Europeană, domnului uh, Nicolas Hannigan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând uh, doresc să mulțumesc Comisiei AFET și domnului președinte pentru invitația pe care mi-au transmis-o, mi a transmis-o de a participa la acest atelier. Rolul pe care îl joacă Parlamentul European este fundamental uh, în um, crearea um, procedelor democratice care vor duce către aderare. Doresc de asemenea să spun uh, că am găsit foarte interesante contribuțiile antevorbitorilor mei la dezbatere. Sunt de acord cu uh, ultima analiză care s-a făcut. Care sunt perspectivele, așa cum le vede administrația noastră la momentul uh, de față? pe baza evoluțiilor uh, anterioare. După cum uh, știți, Islanda și-a depus candidatura la 17 iulie 2009, negocierile au fost deschise oficial pe 27 iulie 2010. Acum se află în derulare procesul de monitorizare, ceea ce înseamnă că achiul este explicat capitol cu capitol experților noștri. Um, lucrurile merg bine în Islanda acum. Ambele părți um, contribuie cu experți care depun eforturi deosebite pentru ca lucrurile să meargă bine și colega mea poate confirma. Ne dăm uh, seama că culegem uh, fructele unui uh, proces care s-a derulat uh, de multe ori până acum și care este, funcționează foarte bine. În ciuda faptului că administrația noastră este puțin numeroasă, unele dintre ministerele noastre probabil că sunt de dimensiunile unor departamente din cadrul ministerilor din alte state membre. În ciuda acestui număr mic, uh, vreau să vă spun că avem experți uh, foarte buni, cu experiență îndelungă în uh, implementarea legislației de piață. Și astfel ajung la un al doilea punct foarte important. După cum știți, Islanda este deja aliniată în mare parte la acheul comunitar, în multe domenii, nu voi intra în detalii acum, dar um, colegul meu de la, colega mea de la comisie a vorbit deja despre acordul prin spațiul economic european, despre stațiul Schengen, în uh, JAI, domeniul justiției și afacerilor interne. Noi ne-am uh, aliniat la majoritatea declarațiilor Europene privința politicii uh, comune și de securitate. Uh, avem un acord cu Uniunea Europeană de a implementa anumite uh, limitări uh, la misiunile noastre, odată ce se va ajunge la un uh, acord internațional în privința politicii de mediu. Noi am spus că ne vom stabili obiective cel puțin la fel de ambițioase de reducerea emisiilor ca Uniunea Europeană. Cred că suntem o țară candidată oarecum neobișnuită, pentru că în ultimii 16 ani am contribuit cu foarte multe milioane de euro la rezolvarea diferențelor existente la nivel social um, și nu numai în Europa. Avem și câteva capitole mai greu de negociat. Aceste capitole au fost deja identificate de colegii mei. Uh, sunt de acord că în centru se află capitolul uh, referitor la pescuit, politicile regionale și uh, monetară vor pune și ele câteva probleme, uh, nu de natură politică, cât de natură tehnică, mai degrabă, în toate aceste domenii și în special, în mod deosebit, în domeniul agriculturii și în domeniul pescuitului, ne vom ne vom uh, ghida după avizul uh, Parlamentului uh, islandez din 2009, deci după opinia Althinghi. Câteva cuvinte despre opinia publică. Baldur Hanson a vorbit despre ultimele evoluții ale opiniei publice Conform unui sondaj anul trecut, 63% din populație dorește continuarea uh, procesului de aderare. Obiectivul uh, declarat al guvernului este să asigure că acest proces de aderare va fi inclusiv și transparent, că vor exista, că publicului se, va, se, va, se vor transmite informații uh, Uh, echilibrate și complete, Parlamentul a subliniat uh, importanța deosebită a bunei informări a publicului. Noi uh, suntem conștienți că acest lucru este imperativ. Helsinki, Parlamentul Național Islandez este liderul în aceste eforturi. Uh, Negociatorul șef și uh, echipa sa au călătorit uh, deja către majoritatea așezărilor uh, vaste din Islanda, așezărilor importante, pentru a discuta cu cetățenii, a vedea care sunt preocupările acestora. În plus, a fost înființat și un site interactiv pe care orice cetățean poate transmite întrebări în legătură cu oricare dintre capitolele de negociere și primește în termen scurt răspunsuri fundamentate la întrebările sale. Avem așadar un cadru de negociere uh, foarte bine pus la punct și ne vom asigura că cetățenii sunt foarte bine informați cu privire la derularea negocierilor și cu toate implicațiile aderării. Așa cum uh, a spus și uh, Baldur, vom încerca să transformăm uh, această noțiune fictivă de aderare într-un fapt A fost foarte important stabilirea um, Comitetului Parlamentar Mixt Euro-Islandic. Acest lucru a fost important atât din punct de vedere simbolic cât și din punct de vedere politic, pentru că astfel se uh, asigură bune relații la cel mai înalt nivel democratic între uh, cele două instanțe. Procesul de monitorizare, uh, de evaluare se va încheia în iunie, după care putem trece la uh, deschiderea anumitor capitole. Procesul se va derula în uh, ritmul, în ritmul său, nu, nu suntem în contratimp Colega mea a vorbit despre Macro. Uh, aceasta este o problemă importantă, Islanda fiind uh, unul dintre cele patru state de coastă care va face tot posibilul uh, pentru a rezolva această problemă, dar să nu uităm, sunt patru state de coastă și toate cele patru state împart răspunderea în această problemă. Uh, an issue for that forum uh, and not related to uh, the accession process in any way. Oricum, această problemă nu este neapărat legată direct de problema aderării. În concluzie, așa cum s-a mai spus astăzi, Islanda are forța politică și democratică necesară pentru a fi un candidat viabil. Așa cum a spus ministrul de externe la prima uh, conferință de aderare în iulie anul trecut găsirea unui teren uh, comun uh, cu respectarea politicilor Uniunii Europene va fi o sarcină importantă care va crea o provocare și noi suntem foarte optimiști că o vom duce la bun sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie Mulțumesc foarte mult. Acum dăm cuvântul raportorului. Cu multe scuze, la parola Graham. Mă scuzați foarte mult, domnul Graham Avery are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi pare rău, spune președintele, vreau să dau cuvântul în mod greșit întâi ora, ă, raportorului, domnul Avery. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ceilalți vorbitori au acoperit foarte bine subiectul. Ă, așa că ce mai îmi rămâne de făcut? Vreau să vă spun că am o mare experiență cu extinderea Uniunii Europene. Acum mai bine de 40 de ani eram membru al echipei uh, uh, care a orchestrat intrarea Regatului Unit în uh, Uniunea Europeană. Acum mă găsesc uh, în Comisia Europeană și ne gândim la aderarea Islandei. Însă aș dori, practic, să punem această aderare într-un context mai larg, într-un context istoric și vreau să fac trei observații principale. În primul rând, acest proces de extindere este, practic, uh, uh, mânat de dorința statelor, uh, statelor. Este vorba, practic, de un proces în care țările vecine Uniunii Europene ne bat la ușă, ne cer să intre în Europeană. Uh, Practic, noi nu am cerut Islandei să intre în Uniunea Europeană, ei ne-au cerut-o, a fost inițiativa lor. Suntem mulțumiți și încântați de această intenție, dar ei au cerut-o. Ce înseamnă acest lucru? Trei lucruri. În primul rând, putem să ne așteptăm ca Islanda să dorească să accepte principalele valori și principii ale Uniunii Europene, achiul, obiectivele acesteia și toate politicile noastre, inclusiv pescuitul și agricultura, ne uitând, bineînțeles, acele aranjamente speciale care pot să apară, care să răspundă așteptărilor Islandei, dar nu trebuie să ne gândim la opt-out-uri aici. Cum mă refer la opt-out-uri, sunt țări uh, din Uniunea Europeană care nu sunt în Schengen, de exemplu, însă Islanda este deja în acest spațiu Schengen. Al doilea lucru, a doua consecință a aderării Islandei și că e vorba de o inițiativă islandeză înseamnă că uh, politi forțele politice din această țară au cerut aderarea și trebuie să-și asume răspunderea. Guvernul, bineînțeles, are dreptul să-și apere interesele și o va face în mod uh, Uh, uh, foarte puternic, însă are și răspunderea, responsabilitatea de a explica cetățenilor din Islanda care sunt consecințele și care este interesul strategic al unei astfel de aderări, în urma, bineînțeles, un, unor negocieri încununate de succes și sperăm că referendumul va fi uh, uh, unul pozitiv, adică se va răspunde cu da și nu cu nu, așa cum s-a întâmplat în acea vale a plângerii pe care au tra traversat-o Franța și mai ales Irlanda. Și mi-aducem aminte că și Islanda a avut un astfel de referendum și uh, au fost destul de grave. Problema atunci era, ca și acum, pescuitul. Apoi, această țară, Islanda, este o țară diferită de celelalte țări din procesul de aderare uh, uh, actual, cum ar fi Turcia și Balcanii, și este diferită și de celelalte țări din Europa de Est care ni s-au alăturat deja, dar și în celelalte regiuni. În primul rând, Islanda este țara cea mai mică care ne-a cerut să intre în Uniunea Europeană și care este foarte, foarte diferită de o țară cum ar fi Turcia. Deci va fi cu siguranță țara cea mai mică membră a Uniunii Europene. De asemenea, este țara cea mai slăbită uh, mă scuzați, este țara, uh, uh, dintre cele, una dintre cele mai bogate țări care ne-a cerut aderarea. Chiar și înainte de criză avea un PIB foarte mare, el și o menține, îl menține și în continuare. Însă, este clar că principiul acesta al diferențierii candidaților trebuie să fie cât se poate de luat în serios. Dar, bineînțeles, asta înseamnă același principiu pentru toată lumea, însă fără să sacrificăm specificul. Să vă dau un exemplu. Este clar că Islanda are capacitatea administrativă de a implementa reglementările europene în toate politicile, inclusiv agricultura, pescuitul, a și făcut-o în ultimii ani. De aceea nu e nevoie să monitorizăm la fel uh, Islanda uh, aici, cum am făcut-o pentru alte țări. Însă, Islanda nu numai că este diferită de restul Europei, dar este poate mai distantă, mai puțin, inter, eh, mai puțin înțeleasă eh, printre țările care se pregătesc să intre în Europeană. Este o țară plină de paradoxuri, este o țară foarte deosebită, o țară foarte tânără, ultimul teritoriu european populat de către vikingi în vechime, dar are și adunarea parlamentară cea mai veche din Europa și are și literatura eh, cea mai veche din Europa Europa. Deci iată multe lucruri care o deosebesc de celelalte țări din Europa. Practic, există multe motive pentru care Islanda ar trebui să da, să spună da aderării la Uniunea Europeană. Din punct de vedere cultural și economic, Islanda poate să intre în Europeană, Europeană. Dacă nu, Uh, ea poate continua să supraviețuiască. Dacă spune nu, ea se va îndepărta de evoluția și construcția europeană. Eu cred totuși că acesta ar fi mai mult decât atât, ar fi o adevărată palmă morală, un regres, dacă o astfel de țară mică ne-ar respinge pe noi, Uniunea Europeană. Ce spun eu este că fără a face concesii în procesul de aderare și negociere cu Islanda, Islanda trebuie să îl desfășurăm într-un mod foarte constructiv și foarte uh, pragmatic și cred că uh, cetățenii islandezi ne vor mulțumi. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, acum opinia domnului redactor, uh, domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea, uh, înainte de toate, să le mulțumesc uh, uh, invitațiilor pentru că au acceptat să vină astăzi în Parlament. Uh, prezentările extrem de interesante care au fost făcute vor fi cu siguranță utile pentru uh, raportul pe care îl pregătesc uh, în numele Comisiei AFET referitor la Islanda și drumul european. Um, acest raport va fi probabil discutat în februarie-martie în Parlamentul nostru și sper ca în luna aprilie votul să existe un vot în plen în plenul Parlamentului la Strasbourg. Uh, cu încăduința dumneavoastră, uh, aș vrea să uh, fac scurte comentarii pe marginea intervențiilor făcute și la sfârșit să adresez câteva întrebări invitațiilor noștri. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Thor Halson pentru felul în care a pus în context poziția Islandei în raport cu Uniunea Europeană. Mi s-a părut foarte interesantă observația uh, Uh, potrivit căreia la fel ca în cazul uh, uh, aderării islandei la spaiul economic avem și în cazul aderării la uniune un singur partid politic care susține foarte deschis și foarte clar această cauză social democrații. e de văzut dacă la fel ca și în cazul aderării la spaiul economic european proiectul va reuși, chiar dacă pleacă din uh, acest uh, punct. Um, în um, al doilea rând, aș vrea uh, să-i mulțumesc doamnei Bers pentru felul în care a subliniat importanța strategică a Islandei ca stat arctic în perioada în care, așa cum s-a spus, Uniunea Europeană are nevoie să-și definească o politică arctică. A subliniat-o și raportul colegului meu, domnul Galler, despre Nordul Îndepărtat și uh, e o chestiune în privința căreia uh, am discutat și sunt convins că vom mai discuta în acest parlament. Uh, în sfârșit, aș vrea să îi mulțumesc domnului David Carey pentru foarte interesanta contribuție prezentată, pentru punerea în balanță a eventualelor câștiguri și pierderi ale Islandei în urma unei aderări, de asemenea pentru observația legată de componenta emoțională și simbolică a acestei decizii cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să formulez uh, trei uh, chestiuni uh, celor trei invitați care au vorbit la început. Aș începe cu o chestiune adresată doamnei Bales, care a subliniat foarte bunele relații pe care Islanda le are cu Rusia. Aș adăuga și foarte bune relații pe care Islanda le are cu China. Însă aș vrea să mă concentrez asupra chestiunii Rusiei și aici preiau cumva și Uh, foarte interesanta sugestie făcută de domnul graham avery despre comparația cu celelalte țări care au aderat de curând. Uh, majoritatea țărilor care au aderat în anii două mii au aderat în contextul unor relații uh, încordate dacă nu uneori foarte tensionate cu rusia din pricina unui trecut care le lega de uniunea sovietică. în cazul islandei avem de a face cu un caz iarăși special tocmai pentru că există foarte bune relații. întrebarea mea foarte directă este are oare Rusia interesul ca Islanda să devină o parte a Uniunii Europene? Și pun această întrebare, în primul rând, în contextul discuției despre Nordul îndepărtat. Ce câștigă Rusia dacă uh, Islanda intră în Uniunea Europeană în privința Nordului îndepărtat? A doua întrebare pe care aș vrea să o uh, adresez, uh, o adresez domnului Thorhalson. Uh, în curând, luni, dacă nu mă înșel, Athingi va vota noul acord uh, uh, pe tema uh, icesave nou acord găsit cu olandezii și britanicii. Um, care ar fi scenariile posibile dacă helsinki votează acest nou acord dezbaterea publică din islanda va putea să se concentreze mai mult pe tematicile în mod veritabil legate de aderarea la uniunea europeană? invers dacă helsinki respinge acest acord va crește oare în opinia publică reinerea faă de aderare? în fine a vrea să îl întreb pe domnul kerry uh, uh, care a subliniat cum spuneam componenta emoțională și simbolică a deciziei islandei de a adera cum vede implicarea instituțiilor europene și a unor personalități europene în dezbaterea din islanda? Uh, am avut semne în ultimele luni că unele din partidele politice cele care sunt adversare ale aderării încearcă să folosească orice intervenție în dezbatere ca o probă a unei ingerințe nejustificate în uh, chestiunile de politică internă. e posibil altfel spus o dezbatere uh, uh, în islanda pe tema aderării sau orice prezență a unor personalități europene va fi interpretată ca o propagandă cum au spus unii dintre adversarii aderării în ultimele luni. vă mulțumesc foarte mult. Grazie. A questo punto raccogliamo le domande. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, o să dăm cuvântul tuturor colegilor care doresc să se exprime. Două minute, vă rog, timp limită pentru cei care doresc să vorbească. Doamna Gomez, doamna Cornelison, domnul Tanoc, printre alții. Doamna Gomes, aveți două minute. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Eu vin de la celălalt capăt al Europei, din Portugalia de Sud și sunt uimită, dar și încântată că discutăm astăzi aderarea Islandei la Uniunea Europeană. Sunt uimită pentru că eu înțeleg care a fost motorul acestei decizii și anume fi criza financiară și această țară a simțit că se va fi mai în siguranță dacă o să intre în Uniunea Europeană cu acea masă critică și ponderea sa. Dar unii dintre noi în Uniunea Europeană uh, suntem destul de uh, neîncântați de modul în care a reacționat uh, Uniunea Europeană în acel context și să nu uităm că unele țări, unele entități chiar doresc să uh, iasă din Uniunea Europeană. Bine, nu este cazul meu. Uh, în 2009-2010, Islanda a participat la adunările NATO și am participat eu însumi acolo și am văzut cum reacționează diplomații islandezi. Ei bine, ei erau pur și simplu șocați de măsurile impuse de Uniunea Europeană, de Regatul Unit, care trata islandezii ca pe niște teroriști și criminali. Discutăm aici despre teribilele consecințe ale crizei uh, financiare și resimt și o profundă simpatie față de Islanda, tot în acest context al crizei financiare. Vreau să vă spun că în Portugalia noi uh, mâncăm foarte mult cod provenit din Islanda, nu că îl mâncăm, îl apreciem foarte mult și avem și alte legături istorice de sute de ani cu această țară. Am conlucrat cu Islanda, mă refer încă o dată la pescuitul codului. Și eu, practic, vreau să dau sfaturi ca și portugheză. Aș dori ca Islanda să fie dură în respectarea propriilor sale interese atunci când dorește să se alăture Uniunii Europene. E vorba de pescuit, de agricultură. Poate că Comisia nu este încântată de o astfel de abordare, dar este singura posibilitate pentru Islanda ca să devină într-adevăr un membru respectat și fericit să fie membru în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Da puternic ca și lobby, ca și avocat. Doamna Cornelison, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturora pentru prezentările extrem de interesante. Vreau să pun o întrebare legată de pescuit. Mulți de dumneavoastră ați subliniat faptul că acesta va fi probabil factorul determinant în posibilă aderare a Islandei. Islanda trebuie să obțină ceva din această afacere. Domnul Avery a subliniat că nu trebuie să se pună problema unui opt-out și practic, uh, având în vedere uh, cât, uh, cât de bine este pusă la punct industria pescuitului în Islanda, nu cred că ar fi cazul să se întâmple un astfel de opt-out. Însă vreau să întreb totuși și pe domnul Kerry, care sunt opțiunile? Opt-out este într-adevăr o opțiune sau nu? Care ar fi posibilitățile? Dacă ar fi opt-out, atunci uh, uh, ar însemna că Islanda poate să-și continue politica de pescuit în propriul interes, fără mari interferențe. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt membru supleant aici, dar sunt membru de plin în Comisia pentru Bugete și raportor pentru extindere în cadrul Comisiei de Buget. Sunt suedez, sunt social-democrat, așadar înțeleg poate ceva mai bine caracterul nordic și fără îndoială susțin um, poziția pro-europeană a partidului meu. Am o întrebare care se leagă de uh, Intervenția doamnei Cornelis. Ne știm că agricultura și pescuitul și poate și alte uh, domenii uh, vor pune câteva probleme la negocieri. Am o întrebare specifică. Există deja o decizie în guvernul sau parlamentul islandez există uh, privind solicitarea anumitor opt out specifice Există domenii în care doriți uh, excepții de la achiul comunitar sau uh, reguli provizorii? Puteți preciza mai specific, dacă aveți astfel de dorințe, deja ne dăm uh, seama care sunt problemele, care vor fi problemele în general la negocieri, dar aș vrea să ne spuneți asta specific în ce domenii ați dori să existe opt autori. Domnul Tenă care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru această inițiativă, pentru experții pe care i-ați invitat. Au avut contribuții excepționale um, și, um, în special, domnul Avery a avut o contribuție foarte interesantă. Eu vin uh, dintr-o țară cu relații istorice foarte strânse cu Islanda, Regatul Unit. Eu am fost uh, student la medicină în urmă cu ani zile și mi-aduc aminte că aveam colegi islandezi care făceau cursuri intensive uh, de anatomie pentru că la Reykjavik nu se făceau astfel de cursuri pe vremea aceea. Am avut, uh, desigur, un scurt uh, război rece prin anii 70, dar a trecut mult timp de atunci. Eu aș spune da, uh, că la referendum răspunsul va fi da, dar oricum va fi o situație destul de riscantă, ca și în Malta, când opinia publică a fost destul de polarizată în privința aderării, dar problemele în acele state s-au rezolvat de atunci. Uh, Având în vedere statul din care vin și partidul din care fac parte, eu cred puternic în uh, reformarea capitală a politicii agricole, uh, politicii comune pentru pescuit. Sper că uh, se va încerca reformarea politicii de pescuit, care oricum nu merge de zeci de ani de zile. Uh, dar uh, cred că dacă reușim să reformăm această politică, vom uh, crea un culoar verde și pentru aderarea Norvegiei în viitor. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, grupul conservatorilor și reformiștilor. Noi susținem Islanda și sunt raportor de asemenea și pentru Muntenegru, un alt stat mic care uh, are resurse administrative foarte limitate și care uh, are șanse mult mai uh, mici decât Islanda sau de la Uniunea Europeană, pentru că nu face parte din spațiul economic european. Cred că problema iSave este ca și rezolvată, dar fiindcă s-a convenit asupra ratelor de schimb mici pentru replata datoriei, pentru rambursarea datoriei, în legătură cu macroul mă enervez când Comisia emite declarații categorice și nu sunt sigur pe ce temeiuri legale uh, pescuitul la scară mică uh, a balenelor uh, din Islanda încalcă acquis comunitar. Am înțeles că aceasta este poziția comună uh, Um, în cadrul politicii um, comune de pescuit, înțeleg că toate statele membre sunt de acord cu moratoriul, uh, lucru foarte bun de altfel, înțeleg, dar dacă se încarcă vreun... Uh, dacă se spune că Islanda încalcă achiul, aș vrea să știu ce anume încalcă în mod specific. De asemenea, aș vrea să știu de la domnul Preda Um, ce opinie are despre politica multipolară externă a Islandei, E interesant dacă Islanda are relații foarte bune cu China și uh, Rusia. Nu știam că așa stau lucrurile. Mă întreb dacă acest lucru va juca vreun rol în procesul de aderare. Vă mulțumesc. Bun, spune domnul președinte, nu a solicitat nimeni altcineva cuvântul. Prin urmare, voi da cuvântul experților care vor răspunde la întrebările care le-au fost adresate de deputați. Fiecare uh, va avea la dispoziție două minute. Puteți decide dumneavoastră cine dorește să ia cuvântul primul și cum uh, doriți să răspundeți la întrebări. Până luați această decizie dificilă, vreau să îl inform pe colegul meu că uh, rezoluția domnului Preda privind Islanda va fi examinată în, pe 10 februarie, în cadrul comisiei noastre, va avea loc o scurt schimb de opinii în comisia noastră. Vă mulțumesc și dau cuvântul uh, invitațiilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru uh, întrebarea în legătură cu Rusia. Poziția nu este un, unică uh, și Danemarca este de părere că, nu mai, că Rusia nu mai este o amenințare și uh, atitudinea Norvegiei este că vrea o colaborare pozitivă. Și această po- co- cooperare pozitivă a inclus uh, vânzări de pește, uh, gestionarea maritimă, de exemplu, înainte de Crăciun, Islanda a fost gazda unei consiliu a, a, uh, ar, a, în Arctic, a, în zonei arctice Rusia ar putea să câștige un stat care să aibă o uh, influență politică și pre- previzibilă în politica arctică, împreună cu Groenlanda și uh, influența Norvegiei, uh, care este luată în considerare de către Uniune. Uh, un răspuns mai puțin cu, care, cu mai puțin tact. Uh, după prăbușirea financiară și a existat o anumită tentație ca uh, Islanda să și caute noi prieteni. Uh, Islanda uh, foarte scurt a așteptat timp, a așteptat un împrumut din partea Rusiei care nu a venit în sfârșit. Însă tentația de a aștepta prea mult de la Rusia nu va mai exista în momentul în care Islanda va avea protecția strategică a Uniunii Europene. A fost un răspuns foarte franc. Following. Următorul. Da, în, în legătură cu iSave. Uh, politologii niciodată nu predic, prezic viitorul, însă dacă mă întrebați, sunt sigur că Parlamentul Național va aproba acordul, însă întrebarea este ce va face președintele. Uh, acest uh, lege ar putea fi supusă unui referendum, ca și, înainte, ca și în trecut, și acest, acest acord ar putea să fie respins de către uh, cetățeni. Totul este în mâinile președintelui. Dacă Parlamentul acceptă acordul iSafe și președintele semnează această lege, atunci problema iSafe dispare. În legătură cu Uniunea europeană. În ceea ce privește pescuitul, mi se pare important să spunem că există doar o parte a Europei, nord-vestul Europei, care nu vrea să aparțină la marele proiect european. Este vorba de state sau regiuni semi-independente, Norvegia, Greenlanda, insulele Feroe și Islanda. Și acest lucru este legat în special de pescuit. Nu este doar responsabilitatea acestor patru state să răspundă la cererile Europei. Europa trebuie să facă și ea eforturi. Și este important ca Islanda să, să poate să își gestioneze resursele piscicole, piscicole pentru că până acum a înregistrat un real succes. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund celor care au întrebat în legătură cu opt autorile. Bineînțeles că din principiu nu se acordă opt autori în negocierile de aderare. Este o realitate politică. Dacă am permite uh, noilor membri să, uh, să aibă toate drepturile cu, fără obligații, înseamnă că ve- vechile state membre ar cere aceleași privilegii, uh, începând cu Regatul Unit și urmat uh, statele, alte, alte state vor urma. S-ar destabiliza construcția europeană. Însă acest lucru nu înseamnă că nu se pot face aranjamente speciale. În mod tradițional, soluția inteligentă este o tranziție îndelungată cu o clauză de revizuire. Și această opțiune mi se pare cea mai bună în cazul pescu- pescuitului. În urmă cu doi ani, ani, Comisia a emis o carte verde în legătură cu pescuitul. Și este un docu- document fantastic. Se începe cu o viziune pentru o viziune a pescuitului european până în 2020. Și dacă îmi permiteți să citez, se spune că aceasta este o strategie pe termen lung se spune aici că în 2020 suprapescuitul a, a, va fi deja depășit și că politica de pescuit va fi bine gestionată. Însă, eu mi-am spus că, de fapt, se scrie despre Islanda aici. Noi cred că ar trebui să privim cu chestiunea pescuitului dintr-o altă perspectivă. Nu că standardele Islandei sunt mai scăzute decât ale noastre sunt mai mari și nu este rațional ca uh, să încercăm să scădem standardele Islandei până la nivelul nostru. Mm, următorul vorbitor, vă mulțumesc. În ceea ce privește pescuitul, nu este vorba necesar de un opt-out. Uh, politica comună de pescuit, în lumina cărții verzi din 2009 se va schimba și va merge în direcția în care își gestionează și Islanda pescuitul. Eu înțeleg că Parlamentul islandez are un document pe site-ul său de internet în care prezintă cererile sale în negocieri. În ceea ce privește influența instituțiilor europene, nu cred că este vorba de o problemă cu implicarea uh, forțelor externe. Dacă ne uităm la felul în care guvernul islandez a colaborat cu FMI-ul, au avut programe comune, este foarte clar că uh, se atunci când uh, cei din afară lucrează împreună cu islandeze, nu este o problemă. Este important ca cei din afară să arate că înțeleg poziția Islandei. Și, după cum am spus de mai multe ori astăzi, uh, poziția Islandei este vitală în domeniul pescuitului. Vă mulțumesc. Mr. Hannigan. Domnul Hannigan. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, două idei. Pe întrebarea dacă ne-am am luat o decizie în legătură cu anumite opt-out-uri. Suntem încă în perioada de monitorizare. Grupul nostru de negociere încă nu a hotărât cadrul de negociere. Așadar, este prea devreme să ne exprimăm în mod definitiv. Însă, în general, am stabilit faptul că derogările nu sunt în general necesare. În domeniul pescuitului, care a fost menționat, credem că cu spirit creativ și cu aranjamente speciale putem atinge obiectivele noastre în cadrul deja existent. Foarte pe scurt, în legătură cu instituțiile Uniunii Europene și dezbaterea din Islanda. Politica islandeză este la fel de complicată ca și uh, politica oricărui alt stat și există o dezbatere foarte aprinsă care va continua. Este clar că anumite partide vor face tot ce le stă în, în puteri pentru a submina inițiativele care nu le sunt în favoare. Ceea ce este important este să existe informații corecte în domeniul public pentru ca cetățenii să poată ia o decizie informată peste 2 sau 3 ani când uh, va veni momentul referendumului. Și concluzia din partea Comisiei. Um, în primul rând, în ceea ce privește pescuitul, dar orice alt capitol, știm foarte bine ce discutăm. Achiul este acolo și știm că și statele membre uh, se uită pe același document și practic astfel au loc uh, negocierile între Uniunea Europeană și statele membre. Statele membre decid în ultima pardon, statele candidate decid în ultima instanță care vor fi concesiile care vor avea loc. Dar, practic, prin acest proces de aderare nu poți să schimbi achiul, asta este clar. Nu poți să schimbi documentul care este negociat. Asta este foarte clar. Iar capitolul pescoitului se găsește într-o astfel de situație în care se negociază practic o politică de pescuit în starea sa actuală și Islanda este conștientă, noi suntem conștienți că această politică a pescuitului poate să se schimbe în viitor. De aceea suntem foarte atenți la după cum bate vântul. Ne așteptăm, bineînțeles, că țara care va intra în Uniunea Europeană să aplice achiul la momentul în care se va petrece această aderare. Asta se petrece cu achiul. O altă problemă este acea cu opt-out-ul. Opt-out-ul, practic, pentru țara care optează pentru opt-out, uh, achiul este practic schimbat, mai bine zis, el este redus. Și sunt state care au spus, da, dorim opt-out și nu mai dorim anumite capitole sau părți din capitole să se aplice și așa mai departe. Opt-out și Islanda. Islanda își va prezenta poziția sa de negociere după procesul de screening, de monitorizare. Uh, Deja deci am început 16 uh, capitole, deci acestea au început să fie monitorizate. Restul se vor, uh, vor fi monitorizate până luna iulie. În urma acestei monitorizări vom vedea care este poziția de negociere a Islandei și vedem încă de pe acum că, uh, ce ne-a spus și Nicolas, că practic poziția lor este una mai degrabă pozitivă și că în general se vor conforma cu achiul. Practic, Uh, pentru mine cea mai problematică parte rămâne achiul pe mediu și nu cel pe pescuit. E vorba de păstrarea surselor, resurselor naturale. E vorba, în primul rând, de pescuitul comercial al balenelor, pentru că pe noi interesează uh, protecția uh, cum, uh, unor specii cum ar fi uh, focile, balenele și așa mai departe. Deci despre asta vorbim noi acum. Uh, sunt uh, lucruri pe care Comisia le știe deja, statele membre le știu, a apărut un aviz, a apărut și un raport în acest sens. Islanda știe și ea cum stau lucrurile. Ce întrebări mi s-au mai pus acum? Da, uh, cu siguranță vom, nu vom avea un opt-out aici, vreau să precizez. Cred că asta era tot. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tanoc, doriți să interveniți? Da, vreau doar să clarific un lucru. Ați vorbit despre anumite domenii și mai ales despre acel pescuit al balenelor care se situează acum la capitolul mediu. Vreau să spun un lucru și anume că balenele au fost măcelărite Eh, de eh, Islanda. Este vorba de o specie de balenă care nu este pe lista speciilor în curs de dezvoltare. Este minke whale. Nu sunt aceleași balene cu care uh, se joacă de avați ascunsă la flotele japoneze. Dacă am înțeles eu bine, Organizația Balenieră Internațională și-a revizuit, revizuit poziția și a revotat privind moratoriul. Și nu cred că noi putem acum să uh, avem o poziție înainte de a vedea poziția finală a Comisiei Baleniere internaționale. Eu cred că balenele nu sunt o chestiune de mediu, este, uh, sunt o chestiune de uh, politică internațională, de drept internațional. Și nu știu dacă uh, domnul Hannigan înțelege în același, fel achiul ca și uh, modul în care îl înțelege uh, Comisia pentru că această capturare a balenelor este o tradiție îndelungată în Islanda, o practică tradițională. Ea se face pe scară mică și nu cred că are sens să vorbim despre o activitate industrială în care balenele din Islanda ar fi revândute pe piața internațională și așa mai departe. Deci nu cred că aici chestiunea poate fi expediată așa cu una ca două. Domnul președinte, da, domnul Tanok și-a spus discursul, îți vă mulțumesc foarte mult. Domnul Hannigan. Yes, I, think you, you put your finger on... Mulțumesc, domnule Teană, că ați pus punctul pe ei când ați spus că e vorba de o practică tradițională. Chiar așa este. Dar uh, văzut din punct de vedere al Islandei, e foarte interesant faptul că pescuitul uh, de balene se află în achiul comunitar uh, în varianta care ne ia și pe noi în calcul. Pentru noi e vorba de uh, o resursă marină și noi dorim să exploatăm această resursă în mod uh, sustenabil. Parlamentul nostru are un aviz în legătură cu acest subiect și pot face trimitere la acest aviz pentru că nu pot face nimic mai mult la ora actuală, dat fiind că încă ne pregătim pozițiile pentru negociere. Vreau să vă spun că acest aviz subliniază faptul că această problemă a pescuitului sustenabil de anumite specii trebuie să fie abordată. Din păcate, nu pot merge mai departe de atât. Este tot ce vă pot spune. Mulțumesc. Spune domnul președintele, vreau să mulțumesc tuturor, colegilor, deputaților, experților, reprezentanților comisiei. Următoarea noastră ședință va fi pe 17 ianuarie la ora 19 până la 18, până,